Uh, uh, Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Aș, uh, v-aș ruga să vă ocupați locurile pentru a putea să demarăm cu cea de-a doua sesiune pe săptămâna aceasta. Îmi face mare plăcere să salut în mijlocul nostru pe domnul profesor Maria Monti. El participă la o reuniune a noastră a doua oară anul acesta și ne va împărtăși câteva uh, uh, idei uh, din raportul său special pe care l-a realizat pentru comisie pentru, cu privire la relansarea pieței interne. Cu, știți cu toții că am avut deja un schimb de opinie cu dânsul și cu siguranță că veți fi cu toții interesați să auziți ce are să ne spună. Sperăm că și unele dintre ideile noastre se vor regăsi în raportul său ne bucurăm însă că uh, îl va asculta și pe raportorul nostru, lui Grec, uh, care îi voi da cuvântul după câteva formalități. El va demara această discuție azi uh, cu prezentarea raportului său, zic eu, foarte interesant. Așadar, vom avea mai întâi o, un prim schimb de opinii cu raportorii din umbră și Vom dezbate așadar votul uh, de Greco. După aceea, la ora 10, vom avea un vot la ora 10. Asta îi oferă domnului profesor Maria Montis uh, o, o, o bine meritată pauză de cafea. Și după aceea, domnul profesor ne va vorbi despre uh, ideile sale pe care le intenționează uh, să le reține în raportul său. Deci, practic, uh, toată dimineața, în afară de uh, ședința de voturi, va fi dedicată acestei uh, teme de relansare a pieței interne. Tema și titlul raportului lui, colegului lui Grec este, de fapt, crearea unei piețe unice pentru consumatori și cetățeni. Cred că cu toții sunteți conștienți de faptul că Trebuie să adoptăm o, o viziune mai formală asupra modului în care uh, raportorii ar trebui în viitor să poarte negocierile pe marginea uh, documentelor uh, aflate la prima lectură. Eu cred că și până acum am lucrat destul de bine structurat. Avem, de exemplu, un raport privind abrogarea unor directive în domeniul metrologiei. Uh, raportarea noastră a coperut în fața coordonatorilor și ne-a spus că continuă că este oportun să uh, continuăm negocierile la uh, prima lectură, deci vreau să-i dau foarte scurt cuvântul doar pentru ca colega noastră să-și poată prezenta doleanța și apoi continuăm cu tema noastră. Poftiți, stimată colegă. Da, Mulțumesc, uh, domnule președinte. Și eu sunt uh, de părere că la acest raport uh, foarte tehnic, așa cum a spus și colega Gephardt, este bine să procedăm cu negocieri informale într-un, într-o, în negocieri tripartite. Este important ca raportorul de fiecare dată să Uh, ofere rezultate fiele și uh, interimare uh, comisiei. În cazul acestui raport, pentru că ne suntem așa de apropiați unii de alții, s-ar putea să putem încheia negocierile în această fază a, a tripartitelor la prima lectură. E drept că, în principiu, și eu sunt în favoarea unei a doua lecturi, dar în acest caz um, Eh, cred că eh, putem să rămânem la o singură eh, lectură. În această dimineață, de la ora 8, unii au renunțat la micul dejun sau, mă rog, s-au trezit mai devreme. Am avut o întâlnire așadar cu raportorii din urmă și am stabilit care este linia de negociere pe care trebuie să o urmărim. Doamnă Ghepar, pot să vă spun că împreună cu serviciul juridic am reușit să propunem o formulare care uh, să vizeze uh, abrogarea uh, unor uh, directive poate înainte de termen, în cazul în care sunt îndeplinite anumite condiții. Deci pot să vă spun că am, am reușit să ajungem la un numitor comun. Pentru că este un dosar extrem de tehnic, vreau să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la negocierile de până acum. A fost o colaborare extrem de plăcută. Vă rog să acceptați să mergem pe linia propusă de mine. Mulțumesc. Doamna Gephardt are cuvântul. Um, uh, mulțumesc și eu vreau să-i mulțumesc doamnei uh, Weisgerber pentru excelenta cooperare uh, pe această temă. Repet, înainte de a lua orice decizie, am spus-o și la ședința coordonatorilor ieri seară, este necesar să acceptăm în caz, într-o situație excepțională această adoptare în urma primei lecturi. Asta nu trebuie să fie nici de cum privit ca un caz de precedent, uh, pentru că uh, grupul meu parlamentar uh, Eh, este și el de acord că, în principiu, eh, procedura în două lecturi este cea eh, indicată și oportună pentru că oferă și față de cetățeni o transparență mai mare. Aici însă Uh, cerem să se accepte o excepție de la regulă, pentru că în primul rând este vorba de un dosar foarte tehnic și în al doilea rând există un consens uh, foarte larg în Parlament și în al treilea rând chiar și un consens între Parlament și uh, Consiliu. Nu există probleme foarte mari și pentru că există această disponibilitate la consens și la compromis din, în numele grupului meu parlamentar, vă rog și eu să fiți de acord cu această excepție de la regulă. Uh, Atunci uh, pot să presupun, uh, spune președintele, că există un acord în ce privește continuarea acestor negocieri tripartite în cursul după amiezii și să se rămână la o lectură? Bine, mulțumesc. Acum pot să vă spun că am avut ieri seară o reuniune a coordonatorilor foarte uh, vie și cu siguranță veți sprijini și procesele verbale, dar vreau să vă reamintesc uh, că uh, în urma acestei uh, reuniuni Comisia va depune o petiție la Comisia, de Comisia PETI privind interzicerea importului de piele de canguri în Uniunea Europeană. Vom avea și un raport pe această chestiune. Uh, am căzut de acord ca pe 23 iunie să organizăm o audiere în, în privința standardizărilor în uh, Uniunea Europeană și am început uh, pregătirea unui workshop, unui atelier privind viitorul pieței unice ca pregătire la formul privind piața internă care va avea loc în 2011. Vrem să uh, discutăm această temă în lumina uh, rezoluțiilor noastre pe care le-am uh, adoptat la Strasbourg pe tema pieței interne și a consumatorilor. Deci, iată o primă reacție la această rezoluție a Parlamentului European. Vă invit așadar să consultați cu atenție procesele verbale ale reuniune coordonatorilor. Și acum trecem la ordinea de zi propriu-zisă a întâlnirii noastre de astăzi. Îmi face încă o dată foarte mare, mare plăcere să-l salutăm în mijlocul nostru pe vicepreședintele nostru lui Grec, care cred că ne va propune un proiect de raport foarte provocator și foarte inedit, după care vom da cuvântul uh, raportorilor din umbră, domnului Caras, uh, domnului Rochefort, Uh, și mie, pentru că și eu uh, sunt raportorul din urmă uh, și poate vor mai apărea și alții. Este și doamna Bamter? Da, ea este o veche prietenă această, acestei comisii, provine de la Comisia Europeană și o salutăm și pe dânsa în mijlocul nostru. Și atunci, haideți să trecem la prezentarea raportului. Colegul lui Y are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-i urez și eu bun venit domnului Mario Monti, care a venit astăzi aici pentru a discuta evoluția pieței unice la nivel european. După cum știți, profesorul Monti a fost numit de comisie de președintele Barroso pentru a realiza un raport privind revitalizarea pieței unice. Raportul meu prezintă răspunsul firesc venit din partea IMCO pentru a prezenta o viziune pentru piața unică, sperând să adauge o plus valoare muncii domnului Monti. Raportul nostru prezintă viziunile IMCO privind trecutul, prezentul și viitorul pieței unice în raport cu consumatorii și cetățenii europeni. Din 1992, piața unică a trebuit să fie martoră la trei Uh, lărgire a Uniunii Europene și a trebuit să vadă și cum economiile Chinei și ale Indiei cresc prin comparație, totodată trecând acum printr-o perioadă financiară dificilă care amenință să destrame procesul integrării pieței unice europene. În prisma acestor evenimente am elaborat raportul meu. În esență, raportul meu privește piața unică dintr-o perspectivă macro, privind piața unică fiind un proiect singular, un proiect unic, luând în calcul strategia EU 2020, precum și criza financiară și economică din prezent. Având în vedere criza economică și financiară, putem să spunem că nu există niște legi fixe și un mediu stabil în care să acționeze piața unică. Prin urmare, aceasta este afectată de forțele interne și exterioare. Prin urmare, date fiind atitudine protecționiste ce au rezultat în urma crizei, piața unică este acum supusă riscului de a deveni fragilă și fragmentată. Prin urmare, dacă subestimăm impactul tuturor acestor lucruri și impactul crizei, riscăm să destrămăm piața unică. Este necesar să identificăm greșelile din trecut, sperând că vom învăța din ele pe viitor și că vom reuși să construim mai bine piața unică, venind cu schimbări pozitive mai degrabă decât să ne bazăm pe metodologii învechite. Astfel, am putea să privim criza ca fiind o oportunitate de a schimba percepția oamenilor, de a revitaliza proiectul pieței unice prin care, iată, să trecem din acest, de acest impas, de această stagnare. Dar nu ar trebui să ne bazăm toată strategia viitoare pe termen scurt și pe reacțiile pe termen scurt la criză. Mai mult decât atât, piața unică trebuie să îi convingă pe cetățeni că reprezintă, iată, esența aspirațiilor lor. Mai mult decât atât, cetățenii și consumatorii, în mod alarmant, se simt instabili și își pierd încrederea în ceea ce înseamnă piața unică. Asta din cauza că nu își cunosc pe deplin drepturile și beneficiile în acest sistem. Și uh, uh cunoștințele slabe privind legislația și neîncrederea, iată, reprezintă doi factori nefavorabili pieței unice. De aceea este foarte important ca noi să recunoaștem uh, că tradiția și definiția pieței unice au fost mereu legate de sfera economică și este nevoie să le aducem în prim plan din nou. Este nevoie de o abordare holistică pentru piața internă, una în care să fie integrat, integrați consumatorii și cetățenii, astfel încât aceștia să aibă un rol cheie în relansarea pieței unice. Revitalizarea pieței unice poate să fie atinsă numai dacă abordarea noastră va fi una mai disciplinată. Asta fără a nu uita că trebuie să uh, fim și dogmatici, mai ales în această perioadă de turbulențe economice. Consider că aceasta este abordarea în care trebuie să fie încadrat și mediul economic și social, având în vedere că ne gândim la cetățeni, consumatori și IMM-uri. Totodată susțin și ideea unei piețe unice ecologice, mă bazez și pe evoluția e-comerțului și a evoluțiilor online, pentru că toate acestea trebuie să joace un rol important în viitoarea formulă pe care o va, o va adopta piața unică. Piața unică integrată reprezintă un proces fundamental pentru integrarea europeană. Coeziunea socială, creșterea economică, dezvoltarea durabilă, toate acestea reprezintă puncte cheie în Uniunea Europeană și acum suntem cu toții convinși că este momentul să acționăm, pentru că piața unică, iată, are nevoie de o nouă relansare. Există un acord, un consens larg privind relansarea pieței unice. Se discută despre strategii clare, care sunt comprehensive și constructive și care vor uh, acorda acea cheie competitivă de care avem nevoie la nivelul pieței unice în raport cu domeniul social. Noua agendă pentru piața unică trebuie să fie una care să nu fie supraîncărcată, să nu fie prea vastă. Este foarte important să prioritizăm toate lucrurile pentru a ști care sunt punctele cheie pentru viitor. Totodată am analizat și provocările cărora trebuie să le facem față pentru ca piața unică să fie mai completă. Dar sunt de părere că uneori pe piața unică am uh, întâmpinat diferite obstacole și în momentul în care am uh, încercat să trecem peste acestea, am uh, avut câteodată surprize plăcute, dar câteodată s-a deschis o adevărată cutie a Pandorei. Prin urmare, trebuie să nu subestimăm incons inconsistențele, divergențele și problemele care pot să apară și cărora trebuie să le facem față. În raportul meu am abordat și rolul cetățenilor și consumatorilor pe piața internă europeană, pentru că eu consider că consumatorul european este nucleul funcționării unei piețe unice sănătoase implicându-i pe cetățeni și pe consumatori în proiectul de relansare, nu va fi un proiect deloc ușor. Pentru că percepția acestora și ceea ce înțeleg ei prin piața unică Uh, sunt lucruri care sunt fie slab dezvoltate, fie inexistente. Ei sunt confuzi. Prin urmare, trebuie să găsim o modalitate de a schimba percepția cetățeanului european pentru a relansa totodată și încrederea acestora, pentru a relansa încrederea în faptul că piața unică protejează nevoile și drepturile consumatorilor. Raportul meu se axează și pe faptul că dreptul consumatorilor trebuie și el să fie inclus ca fiind uh, Uh, o parte integrantă a tuturor actelor normative europene. Actele normative europene trebuie să fie cele în care se adoptă un nou mod de gândire. Dreptul consumatorului, protecția consumatorului au devenit o parte integrantă a mecanismului de control și de autoevaluare în ceea ce privește modul în care sunt dictate regulile pieței. Deocamdată am observat că nimeni nu și-a asumat provocarea de a analiza uh, impactul obstacolelor tehnice și de orice altă natură pe care uh, le întâmpinăm la nivel economic și la nivelul pieței unice. În ceea ce mă privește, mi se pare că piața unică nu este privită ca un proiect unic, unificat. Am discutat doar diferite directive din diferite puncte de vedere, diferite regulamente. Există vreo 250 de uh, din directive în acest sens uh, împrăștiate uh, în 14 directorate generale. De aceea, consider că strategia 2020, raportul Monti și alte raporturi de la IMCO combinate sunt cele care trebuie să fie încorporate în strategia unică europeană pentru piața unică. Raportul meu se axează pe propuneri concrete pentru a avea o piață unică eficientă. Pentru a revitaliza piața unică avem nevoie la nivel european de strategii europene, astfel încât Uniunea Europeană să fie catalizatorul principal pentru relansarea pieței unice la nivel economic, astfel încât totodată drepturile cetățenilor și ale consumatorilor să fie apărate. Raportul, în formula sa actuală, conține inițiative legislative și non-legislative, toate vizând relansarea pieței unice. Propunerile legislative cuprind o serie de aspecte precum strategii în patru etape, odată o verificare a situației actuale, în al doilea rând consolidarea uh, consolidarea pieței unice așa cum este ea acum, în al treilea rând îmbunătățirea pieței unice și, pe termen lung, o viziune coerentă. Este foarte important să nu construim strategii în jurul uh, strategiei 2020 pentru că trebuie să avem o abordare integrantă. După cum am spus, trebuie să venim cu o propunere pentru un pachet legislativ privind piața unică pe care, în care să combinăm cu viziunea pe termen lung acțiunile pe termen mediu și scurt. În ceea ce privește um, acțiunile non-legislative, cum ar fi Carta Cetățenilor, pentru dreptul la muncă în Uniunea Europeană, ne axăm pe problemele de zi cu zi din viața, cetăț- pe, din viața cetățenilor europeni și încercăm să ne asigurăm de faptul că cetățenii se implică în uh, proiectul de relansare al pieței unice. Cred că această abordare ne va permite să trecem de paradigma tradițională uh, și ne va permite în sfârșit să trecem de obstacolul credibilității scăzute uh, înregistrate la nivelul cetățenilor în piața unică. Sperăm ca aceștia să perceapă și să înțeleagă modul în care piața unică acționează. În cele din urmă, Aș dori să subliniez faptul că procesul integrării pieții nu trebuie să fie luat ca ceva de la sine înțeles, mai ales având în vedere că acum trecem printr-o perioadă foarte fragilă din punct de vedere economic, o perioadă fragilă în istoria pieței unice europene. Cred cu convingere că proiectul de relansare al pieței unice trebuie să fie privit cu încredere uh, cu devotament, cu angajament, totodată ținând cont de aspectele practice și sensibile și, după cum a spus Jacques Delors, trebuie să acționăm în spiritul cooperării și solidarității. Știu că există o serie de domenii importante care sunt relevante pentru definirea proiectului pieței economice, dar în raportul meu nu am putut să intru foarte mult în detaliu, pentru că fie se află în afara competențelor IMCO, fie uh, Uh, nu se află în uh, domeniul de aplicare al raportului meu, pentru că altfel uh, sunt convins că sunt tratate în alte rapoarte IMCO. După cum am spus, raportul meu sugerează să adoptăm un nou mod de abordare la nivel politic al pieței unice. Cred că trebuie să discutăm despre dimensiunea socială, dimensiunea consumatorilor, dimensiunea protecției acestora, acestea fiind nucleul noii abordări. După cum am spus, nu cred că integrarea în Uniunea Europeană este un proces irreversibil și status quo-ul pieței unice este acela de a face față provocărilor. Nimic nu trebuie să fie luat ca un lucru dat. Deocam, deocamdată, piața unică a dat dovadă de complexitate, dar și de slăbiciuni și de lucruri foarte complexe. Trebuie să fim capabili să transformăm toate aceste chestiuni în uh, stimulente pentru rezultatele pozitive ulterioare. În concluzie, doresc să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru foarte buna lor contribuție și colaborare aș dori să mulțumesc și Comisiei pentru, plus, pentru inputul uh, cu care a venit pentru acest raport și secretariatului, în special uh, colaboratorilor cu care am uh, lucrat. Vă mulțumesc tare mult! Well, Louis, thank you very much indeed. Mulțumesc foarte mult, Louis, pentru această prezentare foarte clară un raport deosebit de valoros și cu siguranță că acest conținut valoros va fi uh, abordat și în discuția care urmează. Avem suficient timp la dispoziție pentru această dezbatere pentru că nu avem alte puncte pe care să le discutăm pe ordinea de zi. Ne vom opri la ora 10 pentru voturi, iar după ce vom vota, ă, îl vom asculta pe profesorul Monti. Deci, domnul Schwab, din partea raportorilor din umbră, după aceea domnul Caras, domnul Rochefort va fi al treilea, domnul Dion al patrulea și eu am fost raportor din umbră. Dar uh, la sfârșit voi avea o intervenție. Domnul Schwab. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, doresc să mulțumesc în numele grupului meu politic și al raportorilor din umbră. Domnul Caras nu poate să fie de față, vorbesc în numele lui, îi mulțumim raportorului pentru activitatea desfășurată stabilește anumite repere importante pentru piața comună, așa cum urmează ea să se dezvolte unitar în anii următori. Trebuie să propunem uh, cetățenilor um, un obiectiv nou, un contract nou pentru piața unică. Dați-mi voie în numele colegului Caras, care nu poate să fie de față, să menționez două, trei elemente cheie și după aceea să fac câteva considerente la rândul meu. Pe 12 aprilie uh, se uh, va uh, finaliza termenul de predare a amendamentelor, dar eu cred că ar trebui să amânăm puțin acest termen pentru a putea conferi raportului importanța care îi se cuvine. Trebuie să avem, cum spuneam, o verificare a situației de fapt, a stării de sănătate a pieții interne și, de asemenea, să facem uh, o evaluare de perspectivă a pieții unice, importanței pieței unice vis-a-vis de consumatoare, de consumatorii din Europa. Și propunerea conform căreia Comisia Europeană ar trebui să se aplece cu atenție asupra celor, să spunem, 20 de puncte în care se manifestă insatisfacția cetățenilor față de piața internă, să le analizeze pentru a rezolva aceste probleme. Suntem uh, întru totul uh, în favoarea acestei idei. Este oare necesară o directivă cadru uh, care să servească interesele tuturor? Trebuie să tratăm cu precauție acest demers. Dacă ea va fi bine alcătuită, ar putea să constituie o mai mare siguranță a bunei desfășurări a pieței, dar nu vrem ca ea să uh, complice uh, administrativ lucrurile și să aducă mai puțină securitate pentru consumator. Piața internă, așa cum uh, a notat și Otmar Caras nu se bazează doar pe libera circulație a persoanei, chiar dacă um, este foarte importantă, dar este vorba și despre uh, libera circulație a mărfurilor și ca atare este important să existe un control mai rapid, mai eficient de către Comisia Europeană a implementării directivei privind libera circulație a mărfurilor. Ei bine, uh, în ce măsură această abordare mai fermă va putea fi compensată cu o atitudine mai deschisă a Comisiei uh, vis-a-vis de piața internă este uh, de văzut. Trebuie să conferim cetățenilor posibilitatea de a valorifica libertățile care decurg din piața unică. Trebuie să găsim proceduri mai rapide, inclusiv în ce privește procesele care se derulează la Curtea Europeană de Justiție, pentru ca să crească încrederea cetățenilor în justiție care să fie serviciile din punct de vedere financiar pe care le punem la dispoziția cetățenilor este de asemenea o chestiune importantă. Putem face ceva în ce privește armonizarea impozitelor, care ar fi șansele în favoarea pieței unice. De asemenea, în ce măsură putem să acordăm o mai mare intenție cercetării, activității novatoare în toate domeniile, pentru că trebuie să stimulăm competitivitatea internațională regională pe termen lung. Dezvoltarea economică din anul trecut a fost la plus 8% în China, plus 1% în Statele Unite și minus 5% în Europa. Ei bine, tocmai pentru generația tânără asta nu este o perspectivă de viitor atrăgătoare. Noi trebuie să uh, stimulăm progresul și dezvoltarea pe termen lung în competiție cu Statele Unite, cu celelalte state. În ce privește plângerile colective, noi ne-am dorit să existe um, o abordare armonizată și asta inclusiv în favoarea întreprinderilor mici și mijlocii. În final, cred că um, ar fi un document de bază, esențial, foarte bun și mulțumesc și profesorului Monti pentru colaborarea cu noi. Mulțumesc, domnule Schwab. Domnul Rochefort. Mulțumesc lui Greg pentru acest raport excelent și pentru calitatea activității pe care ați avut-o în munca desfășurată cu toți uh, raportorii din umbră. Mulțumesc și pentru această întâlnire pe care o avem astăzi, e succesivă cu Uh, lui Greg cu raportul său și după aceea cu profesorul Monti pe această temă pentru că uh, noi am avut pe 14 decembrie la Strasbourg deja o întâlnire cu profesorul Monti și am constatat deja că există o convergență de vederi a celor care sunt astăzi în prezidiu pentru o abordare globală, holistică a uh, problematicii pieții unice. Piața unică nu necesită doar mici ajustări pentru ca acest edificiu să devină mai convingător. Trebuie să integrăm politica fiscală, industrială, politica socială pe plan european și, bineînțeles, și protecția consumatorului Trebuie să avem o politică de respect vis-a-vis -vis de cetățean, de respect vis-a-vis -vis de consumator. În această abordare globală, noi trebuie să ținem seama și de problemele legate de protecția mediului iar de, și, în ce privește problemele sociale, de aspectele legate de sănătatea populației. După cum spuneți dumneavoastră, ă, există ă, elemente de neîncredere ale cetățeanului vis-a-vis de piața unitară. În clipa de față, ă, suntem confruntați cu o criză, dar nemulțumirile nu decurg numai din cauzele și consecințele crizei. Oricum însă, criza Uh, i-a făcut pe cetățeni să înțeleagă mai bine care sunt încrângăturile um, în cadrul unei uh, piețe comune. Eu cred că sănătatea nu este un sector de activitate ca toate celelalte. Noi uh, trebuie să ne integrăm demersurile pentru protecția sănătății, uh, nu doar strict prin ceea ce înseamnă piața internă, ci prin demersuri care să își dovedească importanța. Oare piața unică poate fi definită clasic din perspectivă economică printr-un raport între cantitate, calitate și preț, eu cred că uh, trebuie să extindem totuși conceptul de piață unică și asupra problematicii sociale, problematicii legate de uh, îngrijirea sănătății. Iar dacă procedăm așa, atunci putem să acționăm eficient în plan social. Trebuie să găsim un echilibru între aceste noțiuni. Știm cu siguranță că uh, răspunsul nu se poate situa la unul din poli, ci este undeva la mijloc. Sigur că există riscul să sporească democrația, dar nu trebuie să banalizăm excesiv demersurile. Relansarea pieței unice înseamnă și redarea speranței că această piață poate să funcționeze. În raportul dumneavoastră există multe elemente în acest sens. În ce privește întreprinderile și mai ales întreprinderile mici și mijlocii, mă gândesc la aspecte care țin de respectarea proprietății intelectuale, dreptului de autor și um, um, aici trebuie să fim atenți atunci când vrem să stimulăm activitatea întreprinderilor mici și mijlocii. Sigur că este o dezbatere foarte interesantă și ieri uh, am atins această uh, Uh, temă. Un alt element. Și cum a spus colegul meu, domnul Schwab, relansarea pieței unice, aveți dreptate, domnule uh, grec, uh, trebuie să vedem care sunt cele primele 20 de motive de insatisfacție pe care cetățeanul le semnalează. Să ne concentrăm pe analiza lor. Este o listă destul de mare. Relansarea pieței unice inclusiv în ce privește integrarea economică, lupta împotriva demersurilor protecționiste, uh, dar înseamnă și să acționăm într-un fel mai ferm împotriva statelor membre care transpun prea lent în practică prevederile directivei. Deci, în plus, trebuie să avem și o abordare prospectivă. Uh, pentru că Uniunea Europeană în clipa de față este confruntată cu o îmbătrânire din punct, a populației din punct de vedere al evoluțiilor demografice. Nu există doar problemele uh, legate de mediul înconjurător, există și această problemă demografică pe care trebuie într-un fel să o rezolvăm cu înțelepciune. Iar uh, nu în ultimul rând aș atinge și aspectele legate de comunicare. Nu putem face propagandă um, în ce privește publicitatea în favoarea pieței unice. Trebuie să vedem cum putem conlucra cu mass media, cu marile companii din domeniul publicității, dar și cu mass media locală, astfel încât uh, să demonstrăm convingător consumatorului că el are de câștigat din integrarea pieței um, în cadrul comunității. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Rochefort. Ați menționat câteva lucruri extrem de interesante și dau cuvântul doamnei Râle acum, pentru că din partea verzilor raportorul din umbră nu este prezent. Vă rog. După aceea vom redeschide discuția. Voi încerca să am o intervenție scurtă și eu doresc să mulțumesc raportorului pentru raportul său, pentru cooperarea cu toate grupurile politice și eu cred că el a reușit să pună în centrul atenției uh, chestiunile cele mai importante. Salut foarte mult faptul că uh, dorește să plaseze interesele consumatorului în centrul preocupărilor noastre vis-a-vis de piața unică și crearea unei uh, securități juridice pentru ca el să poată să beneficieze de toate drepturile care îi revin. De asemenea, mi se pare important că se referă la piețele financiare, mi se pare deosebit de interesant pentru că Uh, deocamdată cetățeanul nu are suficientă încredere în uh, buna funcționare a acestor piețe și trebuie să îi demonstrăm cetățeanului că noi dorim să uh, introducem anumite reglementări în acest domeniu care să țină seama de interesele sale în principal, de interesele consumatorului. Pentru că această criză a piețelor financiare, scandalurile legate de aceste probleme iau șubre trezit încrederea. Iar în calitate de reprezentant a verzilor, regret faptul că uh, raportul dintre sectorul energetic și dorința noastră de a proteja mediul înconjurător nu a fost suficient de uh, atent tratat chestiunea schimbărilor climatice uh, și a modalității în care noi putem să utilizăm mai eficient resursele naturale pe noi Uh, verzii ne interesează, chiar dacă asta ține în special de competența Comisiei pentru Protecția Mediului Înconjurător. Un alt de subiect care mi se pare că a fost insuficient tratat este sectorul serviciilor. Dumneavoastră vă referiți la uh, servicii, vă referiți și la directiva privind serviciile, dar eu cred că uh, Aici avem de-a face și cu încrederea în piața unică. Dacă se intervine prea mult în autonomia administrației locale, inclusiv în ce privește serviciile, atunci multe cetățeni, mulți cetățeni vor uh, avea mai degrabă un sentiment de nesiguranță. Există, pe de o parte, uh, întreprinderi puternice care acționează în acest domeniu, eh, pe de altă parte eh, insuficiente prestații în domeniul serviciilor. Trebuie să încercăm să echilibrăm puțin lucrurile, să, să nu mai existe o presiune asupra serviciilor sociale. Și domeniul care mă interesează pe mine acum, eh, prevederile legale legate de achizițiile publice. Aici cred că de asemenea eh, trebuie să eh, ținem seama de faptul că o superbirocratizare a creat îngrijorări. Să vedem care sunt interesele cetățeanului din acest punct de vedere și, pe de altă parte, interesele pieței interne. Mulțumesc foarte mult. Domnule Dion. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă alătur colegilor care au vorbit până acum și să-l felicit uh, și eu pe lui Greh pentru raportul său. Este un domeniu extrem de vast și raportul uh, conține o serie de propuneri foarte interesante care cred că merită laudele noastre. De asemenea, trebuie să-i felicit pentru modul în care a colaborat cu raportorii din umbră. În ce privește uh, Eh, principalele abordări eh, prezentate de domnul Grec, eh, eu le susțin. În primul rând, cred că trebuie să ne concentrăm asupra creierii unor condiții echitabile pentru integrarea pieței unice. Trebuie să avem un punct de vedere comun, trebuie să avem grijă ca ceea ce convenim să fie implementat peste tot în Uniunea Europeană, la fel așa cum am convenit. Apoi, Uh, mai sunt câteva chestiuni descrise, chestiuni cum ar fi mediul înconjurător, cercetarea, uh, drepturile de autor, uh, care poate ar mai putea fi elaborate. Nu este însă o critică adusă raportului, ci doar o sugestie pentru completări ulterioare. Un subiect care interesează foarte mult grupul meu este cum am putea să-i convingem pe cetățeni să creadă în această chestiune a pieței interne. În țara mea nu prea mulți uh, oameni sunt impresionați atunci când primesc uh, din nou poștă, din nou vești de la uh, Uniunea Europeană. Pe de altă parte, există foarte multe îngrijorări în rândul populației în legătură cu anumite, în legătură cu anumite politici europene. Eu primesc foarte multe plângeri din partea uh, cetățenilor uh, olandezi care merg în Germania să cumpere uh, alimente și care trebuie să plătească la bancomat 5 euro taxă de ridicare a banilor, când, când de fapt lor li se spune că există doar o piață unică și că, toții, că cu toții trăim în aceeași piață. Este doar un singur exemplu, însă acest exemplu arată că în practică sunt atât de multe uh, impedimente în calea realizării acestei piețe unice, încât uh, nicio strategie de comunicare elaborată la Bruxelles nu poate contracara această uh, imagine negativă. În concluzie, cred că există o serie de, de aspecte care se răsfrâng în mod negativ asupra salariaților în Uniunea Europeană nu, nu întotdeauna uh, lucrătorii lucrează în aceleași condiții de uh, protecție socială, uh, nu, nu peste tot au aceeași protecție socială. Um, inspecțiile privind protecția muncii și protecția la locul de muncă nu sunt aceleași, nu se desfășoară în aceleași condiții. Pe, la, pe de altă parte, avem în continuare mari probleme în ce privește libertatea de deplasare. Sigur că Comisia își face în mod regulat evaluările și noi luăm act de aceste evaluări, dar cred că în acest raport ar fi bine să menționăm și noi faptul că atunci când armonizăm anumite sectoare, creăm în același timp uh, uh, reguli care uh, sunt impuse unor companii care nu vor să acționeze în plan european, ci poate doar la nivel local sau regional. Deci trebuie să facem în așa fel încât această armonizare să nu afecteze în mod negativ mici întreprinzători. În ansamblu însă, cred că uh, raportul este extrem de binevenit uh, atât pentru uh, salariați cât și pentru cetățenii europeni în general care ar putea avea astfel mai multă încredere în politicile noastre europene. Vă mulțumesc! Mulțumim! Iată că mai avem câteva minute înainte de vot. Cred că sunt singurul raportor din umbră care încă n-a vorbit și de aceea permiteți-mi să adaug și eu câteva comentarii la cele auzite deja. Și eu vreau să-i mulțumesc lui, lui Greg. Uh, îi mulțumesc uh, mai ales pentru faptul că s-a consultat în prealabil uh, cu toți raportorii din umbră și că a reușit să integreze unele din ideile noastre. Asta ne-a încurajat foarte mult în activitatea noastră. Am văzut uh, care a fost uh, reacția la acest report și cred că uh, vom, vom încerca să-l convinge pe lui să ofere colegilor mai mult timp pentru a reacționa la acest raport, având în vedere importanța sa. Cred că și dumneavoastră veți aprecia o, o prelungire a termenului. Dar um, să vedem și care este avizul pe care ni-l va da în câteva minute domnul profesor Monti. Aș vrea să mă uh, concentrez asupra uh, recomandărilor cheie. Lui Greg a vorbit despre recomandări fezabile și cred că pe acestea trebuie să ne concentrăm și noi în amendamentele noastre. Pentru că aici se fac niște propuneri foarte, foarte concrete. Sunt bucuros, uh, de exemplu, că că încearcă prin propunerile sale să, să pună împreună toate uh, doleanțele noastre și că se adresează consumatorilor uh, pieței interne sub toate aspectele. Cred însă că unele din frustrările cotidiene uh, ale cetățenilor noștri mă, refer, de exemplu, la aceste taxe absurde de ridicare a banilor de bancomante, Eh, sau, sau la dificultățile la, la comerțul online, eu cred că aceste, aceste obstacole eh, sunt eh, totuși obstacole semnificative pe calea realizării pieței interne. lucrăm la piața internă din 1950 încoace, din anii 50 și, și în principiu ar trebui să rezolvăm niște chestiuni care sunt de principiu, sunt simple și n-ar trebui să, să uh, ne împiedicăm de ele atât de des. Cred că trebuie să abordăm în primul rând acele 20 de nemulțumiri cele mai importante pe care cetățenii le au. Acest top 20 al nemulțumirilor cetățenilor trebuie să uh, uh constituie obiectul uh, atenției și preocupărilor noastre pentru că pentru că trebuie să reducem aceste 20 uh, de uh, nemulțumiri cât se poate de mult. Uh, comisarul nostru Barnier cred că are cunoștință de aceste nemulțumiri pentru că a făcut și el cândva parte din comisia noastră. Deci nici, nici, nici pe el nu trebuie să-l vedem ca un uh, implementator birocrat uh, uh, care pune în aplicare aceste, aceste prevederi. Trebuie să creăm cumva o punte, o armonie între, între comisie și, și, și doleanțele noastre așa cum s-a arătat domeniile mediului, utilizării materiilor prime, Eh, și acestea trebuie integrate într-o piață internă în mod coerent. Cred că doamna Reding în această privință eh, ar putea fi un aliat al nostru. Când eh, luna trecută a vorbit în fața noastră, a demonstrat acest lucru și iată că cred că și ea ar putea să ne ajute în activitatea noastră cu domnul Barnier un, un manifest al cetățeanului cu privire la piața internă, de exemplu, ar fi o, o idee extraordinar de utilă. În al doilea rând, cred că ar trebui să ne consolidăm rolul în uh, preocupările, în, în susținerea preocupărilor uh, parlamentelor naționale și statelor membre uh, în ce privește această armonizare și realizarea pieței unice. Știți că am avut deja audieri uh, cu privire la posibile uh, pachete legislative viitoare, uh, unele cu, privință, cu privire la directiva serviciilor, la recunoașterea reciprocă a diferitelor acte administrative și vreau să rugăm, să, să rugăm și pe colegii noștri din Parlamentele Naționale să ia în serios aceste chestiuni am, făcut o scurt, am avut o scurtă intervenție în dezbaterea cu uh, președintele Consiliului European în legătură cu uh, summitul uh, cel mai recent. Și uh, i-am spus că ne deranjează cum este interpretat uh, uh în mod uh, mai puțin fericit uh, tratatul atunci când vine vorba de implementarea pieței unice. Uh, sigur că combaterea sărăciei și alte teme de actualitate sunt foarte importante, dar uh, până la urmă realizarea pieței, desăvârșirea pieței interne este crucială pentru cetățean. Avem o serie de inițiative majore, inițiative standard, să le spunem așa, uh, și cea mai mare dintre aceast, acestea este, așa cum a spus-o și lui Grec, să facem un pas foarte clar înainte în ce privește integrarea pieței interne, astfel încât cetățenii, IMM-urile, toți acei actori care sunt motorul inovării, inovării și progresului să poată beneficia. Și acum ce fac statele membre? Uh, uh, practic se, își, își îndreaptă atenția în alte direcții. Deci nu e, nu e nicio mare uh, știință în asta. Trebuie pur și simplu să Uh, ne uh, uh, ocupăm, să ne preocupăm de niște chestiuni care sunt foarte clare, când sunt foarte concrete și care pot fi soluționate și să nu creăm iar noi directive și să ne propunem iar noi obiective pe care să, le, să le atingem cândva în viitor. Nu, să ne ocupăm la modul concret de cele care sunt palpabile. Cine știe că am putea, poate, poate că am putea să, printr-o strategie nouă, să, să determinăm Consiliul să ă, facă pași în această direcție. am notat că uh, se uh, propune în acest raport ca uh, Comisia să realizeze o propunere legislativă care să, să cumuleze într-un singur pachet legislativ toate actele necesare. Eu cred însă că nu avem nevoie neapărat de noi acte legislative și chiar aș îndrăzni să-i fac o sugestie lui lui, nu știu dacă el acceptă acest lucru. Acum că avem un președinte acceptat de Consiliu și de state membre, cred că cred că am putea să elaborăm un, o, o acțiune, un act legislativ Uh, unic care, să, care prin măsuri practice să realizeze această, această uh, integrare și desăvârșire a pieței unice. Deci ar fi un act care ar cuprinde act, uh, uh, măsuri legislative, dar și non-legislative pentru uh, desăvârșirea acestei uh, piețe unice. În același timp și statele membre trebuie uh, să facă ceva în sfârșit pentru implementarea acestor acte legislative și uh, propuneri non-legislative care vin să uh, integreze piața unică. Există foarte multe idei care ar putea fi folosite pentru transpunerea obiectivelor noastre. Uh, există foarte multe căi pe care am putea merge am putea chiar să mm, elaborăm o aplicație pe, pentru iPhone-urile pe care le folosim care să ne dea idei pentru realizarea pieței unice. Dacă vă gândiți câte petiții și plângeri primim, eh, câte cazuri sunt, eh, câte sunt semnalate, ei bine, cazurile soluționate față de problemele semnalate sunt extrem, extrem de puține. Uh, ghișeele unice pentru servicii, uh, de exemplu, uh, reprezintă o idee care ar putea fi transpusă și în alte sectoare ale pieței unice. Problema pe care o avem în, în contextul european, de fapt, este că uh, începe, eh, că continuăm să dezvoltăm idei noi eh, în, în diferitele eh, silozuri, ateliere ale, de, de creație ale Comisiei Europene, dezvoltăm tot felul de noi instrumente, dar, dar beneficiile reale ar apăra, cred, atunci când am putea să ne concentrăm pe acele câteva idei strălucitoare care, într-adevăr, s-ar putea materializa uh, spre beneficiul cetățenilor, uh, întreprinderilor și, nu în rând, ultimul rând, al guvernelor naționale. Deci haideți să aplicăm acele uh, bune practici, acele instrumente strălucite, inovatoare pe care le avem pentru a veni în întâmpinarea temerilor și frustrărilor cetățenilor și să nu subminăm prin noi și noi acte de legiferare obiectivele uh, politice pe care ni le-am propus. Eu cred că uh, acest raport uh, pe care îl dezbatem va demara acest proces și cred că și comentariile colegului domnului profesor Mario Monti vor fi foarte utile în conturarea acestei căi. Deci acest, acest raport va trebui uh, votat în această, uh, în această comisie înainte de summitul din iunie uh, și de aceea vom extinde termenul, dar nu foarte mult termenul până la uh, votarea uh, lui. Deocamdată nu rămâne decât să nu rămâne decât să-i mulțumim lui Lee pentru acest raport. Mulțumesc. Uh. Thank you, colleagues. So I'm now going to put my hat as chairman on. Acum revin la funcția mea de președinte. From our... Și uh, trecem de la uh, discuțiile noastre foarte interesante privind viitorul uh, uh, pieței unice la uh, probleme privind denumirea fibrelor, denumirea uh, fibrelor textile și etichetarea corespunzătoare a produselor textile. Și cu asta ajungem și la vot.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 Haideți să ne pregătim pentru vot. Sper că cu toții aveți eh, cartelele de vot pentru că eh, vom folosi cartelele având în vedere că știm că votul va fi foarte, foarte strâns. Haideți să verificăm cine este prezent, cine votează. Rog toți eh, membrii grupului PPE care vor vota astăzi să-și activeze să-și acționeze cartelele de vot. Votați, vă rog, votul e deschis. So, this is a new setup. So we have 10 EPP. Deci avem 10, 11, 13, da, 13 membri PPE. Iată, 14, unul s-a mai alăturat. Deci avem 14 membri PPE Acum, din partea socialiștilor și democraților, deschid votul. Votați, vă rog, pentru a se număra voturile. Uh, right, we have 12, that's fine. 12, se pare. Ar trebui să avem doar 10, nu e așa? Spune președintele. Ar trebui să fie doar 10 cartele uh, S și D active. Se pare că avem 13 acum. Puteți să vă asigurați, vă rog, că vor vota doar 10 colegi de la Socialiști și Democrați? 10 cartele de vot, vă rog. Ok? Bun. Acum grupul ALDE. Poate grupul ALDE să-și exprime votul acum, vă rog. Votul e deschis pentru grupul ALDE. you, should, you can have but... Nu puteți avea patru voturi, doar trei voturi. Okay. Right we have four. Patru voturi semnalate pentru ALDE. Pentru Verzi, eh, cred că avem trei voturi prevăzute și văd pe cei trei colegi de la Verzi. E bine? De la ECR 3. Eh, da. Și doamna Stassen mai este. Bun, haideți să începem atunci. Rog așadar grupul socialiștilor și democraților să se asigure că nu vor vota mai mult de 10. Și acum dau cuvântul raportorului privind uh, proiectul de regulament denumit denumirile fibrelor textile și etichetarea corespunzătoare a produselor textile. Mulțumesc, domnule președinte. Da, am colaborat foarte strâns cu majoritatea raportorilor din umbră Cred că am discutat întreaga listă de vot și avem foarte multe amendamente de compromis. A existat doar uh, un caz special și anume acela că am uh, optimizat munca noastră, am încercat să optimizăm piața internă după cum dorește și domnul Monti, legând această directivă de propunerea privind uh, codurile vamale din 2005 de regulament. Atunci s-a efectuat o investigație foarte atentă care a fost adusă în atenția Consiliului și mai apoi am reușit să legăm această directivă și de produsele derivate din animale. Deci dacă 10% din produs este animal sau nu, trebuie ca acest lucru să fie indicat ca atare. Astfel am legat directiva noastră și privind directiva uh, pentru încălțăminte. Uh, pentru că trebuie să menționăm, să spunem consumatorului dacă încălțămintea este din piele 100% sau nu. Pentru că, sigur, consumatorii au dreptul să cunoască acest lucru. În rest, am solicitat comisiei să evalueze niște studii de impact. Avem și o listă cu anumite puncte cheie în acest sens. De exemplu, uh, vrem să examinăm anumite domenii și oferim comisiei o sugestie în acest sens, bazându-ne pe buna încredere a comisiei și pe faptul că aceasta va da posibilitatea părților interesate să se exprime cu privire la domeniile relevate de noi. Avem și un amendament oral din partea domnului Caras. Dacă mergeți la croitor, de exemplu, și vă faceți un costum la comandă, atunci desigur că acesta este exceptat de la chestiunile cuprinse în directiva noastră. Și domnul uh, Caras a dorit să menționeze acest lucru. Vom uh, lua intervenția asta ca fiind un amendament oral. Uh, domnul Caras nu este acum aici, dar voi interveni eu în numele acestuia. Doresc acum la final să mulțumesc tuturor celor care au venit cu idei cu privire la acest uh, raport. Am avut o am și mers până la Milano împreună, a fost o călătorie foarte interesantă. Mulțumesc tuturor! Și grupul dumneavoastră a avut uh, o influență foarte mare la nivelul compromisurilor, domnule președinte. Sunt foarte satisfăcut și sper că vom putea continua și că va fi adoptat cu o majoritate largă. În ceea ce privește ultimul amendament, acesta este despre negociere. Negocieri privind uh, noul cod de conduită, pentru că suntem obligați să votăm și să luăm o decizie. Avem mandatul de a negocia cu Consiliul și cu Comisia să vedem dacă este posibil să ajungem la un acord într-o primă lectură. Dar și prin vot este posibil acest lucru, pentru că ieri uh, a a fost puțin cam târziu să mai discute despre acest lucru la Uniunea Coordonatorilor, dacă nu mă înșel. Mulțumesc, sper că vom ajunge la un consens. Președintele, mulțumesc, domnule Manders. Uh, mulțumesc și uh, pentru faptul că ați confirmat influența grupului meu în activitatea dumneavoastră. Țin să precizez acest lucru. Mulțumesc și pentru faptul că v-ați îngrijit și de croitorul domnului Caras în cu privire, acum că ați uh, lucrat la această directivă, dar propun să nu supunem la vot această idee, în primul rând pentru că nu am discutat cu coordonatorii și, în al doilea rând, pentru că va trebui să discutați cu Consiliul înainte de a ne asuma această poziție pentru a vedea cât de aproape sunt pozițiile noastre. Uh, după cum a spus și ieri și azi dimineață doamna Gephardt, numele grupului său, cred că opinia ei, opinia dânsei este împărtășită de majoritatea membrilor comisiei în ceea ce privește faptul că adoptarea într-o primă lectură este mai degrabă excepția decât regula. În acest caz, având în vedere că subiectul este pe masa de lucru de ceva vreme și nu reprezintă o urgență economică, trebuie să vedem cum vom proceda. Dar dacă ne convingeți că este vorba despre o propunere mai degrabă tehnică, atunci vom lua în calcul și posibilitatea adoptării într-o primă lectură. Dar trebuie să pledați foarte bine pentru cazul acesta și veți avea timp să faceți acest lucru, după care noi vom discuta la coordonatori. Aceasta este o remarcă generală care trebuie să fie luată la conștiință de toți coordonatorii pentru viitor. Trecem acum la vot. O rog pe doamna Gephardt, îl rog și pe domnul Schwab uh, să ia o decizie dacă sunt pentru sau uh, împotrivă și trecem la vot. Amendamentul 15 pentru. Împotrivă se adoptă cu o largă majoritate și um, amendamentul 68 este caduc. 16. Amendamentul domnului Manders pentru, împotrivă, se adoptă. 69. Domnul Susta și ceilalți pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 17 este un amendament lingvistic, deci nu îl vom vota. Trecem acum la un amendament oral, amendamentul oral al domnului Caras privind um, articole făcute la comandă pentru, împotrivă, se adoptă. Deci, croitorii din Europa vor fi extrem de încântați de acest lucru. Amendamentul 18 Iarăși un amendament lingvistic. Trecem la 19. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 70 este caduc al doamnei Roitova. 71 de asemenea este caduc pentru că este acoperit de 19. 20 al raportorului pentru. Împotrivă. Se adoptă. Articolul 4 Amendamentul 72, domnul Manders pentru. Împotrivă. Se adoptă. 21 este caduc în acest caz. 73. Doamna Comi Manders și Șaldemos pentru. Împotrivă. Se adoptă. Articolul 5. Amendamentul 22 al raportorului pentru. Împotrivă. Se adoptă. Articolul 6. Pentru, privind noile fibre, avem amendamentul 23, combinat cu un amendament oral, după cum va apare pe lista de vot. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 23. Fără amendamentul oral este caduc. 74. Cred că vom vota mai târziu pentru că acesta trebuie votat la articolul 9. Trecem mai departe. Articolul 7, uh, 75 este retras, deci 24 al raportorului pentru. Împotrivă se adoptă. 25 tot al raportorului pentru. Împotrivă se adoptă. Articolul 8, 76 al raportorului pentru. Împotrivă se adoptă. 26 este caduc. Articolul 9, un compromis, amendamentul compromis numărul 1. Votăm pentru, împotrivă, se adoptă. Cu adaptarea acestui amendament de compromis, toate celelalte amendamente făcute la acest articol sunt caduce și trecem la 79 al raportorului pentru Împotrivă. Se adoptă. Articol 11, compromisul 2 al domnului Manders pentru. Împotrivă. Se adoptă. Deci 29 și 80 sunt caduce. Trecem la 30 al raportorului. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 31 al domnului Manders pentru. Împotrivă. Se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis numărul 3. Pentru. Împotrivă. Obțineri. Se adoptă. Deci 82-81 sunt caduce și trecem la 83. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 84. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 85. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Secretariatul mi-a semnalat următorul lucru. Dat fiind că domeniul de aplicare se modifică puțin, avem nevoie de, și de o schimbare tehnică ce trebuie să survină la articolul 1 înainte ca textul să fie finalizat. Articolul 12. 13, 2, 13, 32 Cred că este doar o schimbare tehnică. Și trecem la amendamentul de compromis 4 pentru. Împotrivă? se adoptă. Astfel, trecem direct la 34 al raportorului pentru, împotrivă. Putem să verificăm electronic. Deci, 8, 34, votul este deschis. S-a deschis votul la amendamentul 34. S-a închis votul. Iată, respins cu un vot în plus, 19 la 18. Asta înseamnă că trecem acum la 87, doamna McClarkin. Deschid votul. Amendamentul 87. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Trecem la amendamentul 35, domnul Manders. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentele 88-89 sunt caduce. Amendamentul 90, domnul Manders, pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 91 provenind de la o serie de membri, pentru, împotrivă, respins. 36, domnul Manders, pentru, împotrivă, se adoptă. Capitolul 3, 37, domnul Manders, pentru, împotrivă, se adoptă. Articolul 16, amendamentul 38, pentru, împotrivă, se adoptă. Articolul 16, 17, 39, pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 40, pentru, împotrivă, se adoptă. 41, pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 92, domnul Pupakis, pentru... Aș dori să facem o verificare electronică. Deci, s-a deschis votul pentru amendamentul 92. S-a închis votul. Se adoptă. 20 la 17. Deci, amendamentul 42 al raportorului este caduc în acest caz. 43 al domnului Manders pentru. Împotrivă. Se adoptă. 44 domnul Manders pentru. Împotrivă. Se adoptă. Articolul 19, 45 al domnului Manders pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 46 al raportorului pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 47 cu un amendament tehnic totodată privind o inițiativă a Parlamentului și a Consiliului pentru. Împotrivă. Se adoptă. 47 este caduc. 48 al raportorului pentru. Împotrivă. Se adoptă. 49 Articol 20 pentru împotrivă se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis 5 pentru împotrivă se adoptă. În acest caz trecem direct la 51 a domnului Manders pentru împotrivă se adoptă. 95 este caduc în acest caz. Um, Articol 21a. Amendamentul de compromis 6 pentru împotrivă se adoptă. În acest caz trecem la, direct la amendamentul 53 al domnului Manders pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul 54 pentru împotrivă se adoptă și acesta. Anexa 5. Amendamentul 97. S-a deschis votul pentru amendamentul 97. S-a închis votul. 18 la 17 se respinge. Trecem la amendamentul 98. S-a deschis votul pentru amendamentul 98. S-a închis votul. Se respinge cu 17 la 15. Trecem la 55 al raportorului pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 99 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 100 al domnului Caras este și el caduc. Trecem acum la considerente. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, se adoptă. 2 al raportorului pentru, împotrivă, se adoptă. 3 pentru, împotrivă, se adoptă. 4 pentru, împotrivă, se adoptă. 5, 5 pentru, împotrivă, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, se adoptă. 57 pentru, împotrivă, se adoptă. 7 și 58 sunt caduce, 8 al domnului Manders pentru, împotrivă, se adoptă. 59, doamna Roitova, pentru, împotrivă, se adoptă. 9, a fost retras. 10, domnul Manders, pentru, împotrivă, se adoptă. 11, pentru, împotrivă, se adoptă. Deci 60 este caduc. Trecem acum la amendamentul de compromis 7, la considerent, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Așadar, 61, 62, toate sunt caduce și trecem direct la 63 pentru împotrivă se adoptă. 12 este caduc. Amendamentul de compromis 8 acum pentru împotrivă se adoptă. Deci 13, 64, 65, 66 toate sunt caduce. Considerentul 20 al domnului Manders 14 pentru împotrivă se adoptă. Și acum votăm proiectul de raport, vot electronic. S-a deschis votul. S-a deschis votul final. S-a închis votul. Se adoptă cu 30 de voturi la 1 și 6 abțineri. Vă mulțumesc, mulțumesc, uh, domnule raportor. Doriți să faceți câteva remarci acum la final? Consiliul și Comisia doresc aceștia să ia cuvântul? Nu. În acest caz vă mulțumesc tuturor și trecem mai departe la votul pentru raportul doamnei uh, Stiller. Îmi cer scuze, nu v-am văzut pentru că stați altundeva decât de obicei. Ați dori să faceți câteva remarci privind uh, proiectul nostru de raport? Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna raportor. Nu aș dori să vorbesc foarte mult, aș prefera să trecem direct la vot. Doresc să mulțumesc tuturor raportorilor în umbră și pentru amendamentele și tuturor uh, pentru amendamentele înaintate. Abia aștept votul. Vă mulțumesc. Right. Let's move on, let's move on then to... Uh, Acestea fiind spuse, trecem la votul raportului doamnei Steiler. Paragraful 1, amendamentul 2, doamna Steiler și domnule Grip, pentru, potrivă, se adoptă. Doamna Svensson, o adăugire la acest paragraf, pentru, cred că ar trebui să deschidem votul. Deci cine este pentru amendamentul doamnei Svensson? S-a deschis votul electronic pentru amendamentul doamnei Svensson. S-a închis votul. Se adoptă cu 20 la 15. Avem amendamentul 3 al domnului Niculescu. Pentru, împotrivă, se adoptă. Avem amendamentul 4 al doamnei Svensson. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 5 al doamnei Le Grip. S-a deschis votul pentru amendamentul 5. S-a închis votul. Se adoptă cu 21 la 15. Amendamentul 6 al domnului Niculescu pentru, împotrivă, se adoptă. Doamna Le Grip a propus și un amendament oral care vă parvine pe document. Sunteți uh, mulțumită, doamnă Styler? Pentru. Împotrivă, se adoptă. Doamna, amendamentul inițial al domnului Grip este caduc. Domnul Niculescu, amendamentul 7 acum pentru. Împotrivă. Se adoptă. Doamna Svensson, amendamentul 9 pentru. Împotrivă. Am putea să verificăm electronic? S-a deschis votul pentru amendamentul 9 al doamnei Svensson. S-a închis votul. Se adoptă cu 23 la 14. Trecem acum la amendamentul 10 al doamnei Le Grip. Aș dori să deschidem votul electronic. S-a închis votul. Se adoptă cu 22 de voturi la 13 și 2 abțineri. Doamna Svensson, amendamentul 11, pentru. Aș dori din nou să deschidem votul electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 18 la 18, deci este respins. Mai degrabă este caduc, nu respins. Amendamentul 12 al domnului Niculescu pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 13 al raportorului pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 14 al domnului Niculescu pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 15 al doamnei lui Grip pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 16 doamna Le Grip și domnul Juvan pentru, potrivă, se adoptă. Și amendamentul 17, domnul Grip, doamna Grip, domnul Juvan pentru, potrivă, se adoptă. Votăm acum raportul, vot final, s-a deschis votul electronic. S-a închis votul și se adoptă cu 30 de voturi pentru și 6 abțineri. Mulțumim, doamnă Styler. Sunt convins că veți colabora strâns cu Comisia ITRE pentru ca opinia, opinia noastră să fie inclusă în raportul final. Vă mulțumesc încă o dată. Okay, well, I think Mulțumesc mult pentru faptul că am închis sesiunea de voturi. Ce aș dori acum să facem este să închidem dezbaterea privind raportul domnului Grec. L-am invitat pe domnul Monti să revină la ora 11, dar îi vom trimite acum un mesaj că poate să vină mai repede. Vreau să confirm lista de vorbitori pentru a echilibra discuția. Cu siguranță unii dintre noi să vor dori să ia cuvântul și după intervenția domnului Monti, doamna Gepard, doamna Steiler, doamna Thun, doamna Ratti și profesorul uh, de Campos. Și ceilalți pot să se, pot să se alăture acestei uh, liste de vorbitori, inclusiv uh, uh, colaboratori entuziaști la proiectul pieței unice, sunteți liberi să vă adocați numele pe lista de vorbitori pentru că avem suficient timp la dispoziție pentru dezbatere. Domnul Trentafilitis deja s-a anunțat și sper că mulți alții veți face la fel. Dau atunci cuvântul doamnei Gebhardt. Ja, danke schön, Herr Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc lui, lui Greg pentru foarte bună activitate desfășurată. Este un raport foarte bun care a inclus multe elemente importante pentru cetățene, cetățenii noștri, pentru consumatoare și consumatori. Aș dori să menționez în mod special un aspect care a fost deja atins în dezbaterea noastră de câțiva antevorbitori, este important să găsim un răspuns cum putem să îi entuziasmăm din nou pe cetățenii din Europa pentru ideea Uniunii Europene și cum putem să ă, depășim elementele de frustrare de care dau dovadă. Și cred că s-a găsit din acest punct de vedere soluția necesară prin acest raport iar uh, cei uh, care au spus că există elemente care au fost tratate superficial în acest raport, să afle că domnul Greș nu a avut suficient spațiu la dispoziție pentru a trata totul și că unele din aspectele care nu au fost incluse uh, nu erau legate strict de crearea unei pieți unitare pentru consumatori. Sigur că ă, aspecte care țin de pildă de dreptul de autor, de proprietatea intelectuală, nu au fost atinse sau nu au fost tratate în amănunt, dar ă, ele nici nu sunt strict legate de Europa întreprinzătorilor. Și atunci când îți propui un titlu, trebuie să te gândești care este ținta pe care o urmărești. Vrei să stabilești anumite priorități sau dorești să ai o dezbatere foarte largă în care să incluzi tot felul de aspecte, dar în care mesajul politic să fie diluat. Deci aceasta este întrebarea pe care trebuie să ne o punem și uh, în legătură cu care trebuie să discutăm. Asta nu înseamnă că aceste chestiuni nu sunt importante, nu vreau să spun asta. Dar trebuie să vedem cum stabilim prioritățile în acest raport. Și cred că lui Greg a reușit să găsească accentele care se impuneau iar mandatul pe care l-am conferit noi în calitate de coordonatori domnului Grec a fost acesta, crearea unei piețe unitare pentru consumatori și pentru cetățeni. Aș vrea de asemenea să mai spun și cred că este, a fost pus bine în lumină acest aspect de către lui, este că noi trebuie să redefinim modul în care dorim să operăm cu conceptul de piață unitară. Ce anume înțelegem prin asta? Din dezvoltarea, evoluția istorică a Uniunii Europene a fost clar că politica economică și financiară s-a aflat în centrul preocupărilor. Multe cetățene, mulți cetățeni se întrebau, dar noi unde rămânem, lucrătorii unde își au locul în acest concept, unde își au locul consumatorii, care sunt beneficiile noastre. bine, prin tratatul de la Lisabona, practic, avem posibilitatea unei noi abordări, iar lui Grec a ținut seama de asta și în articolele 3, 4, 7, 9, 14 al tratatului găsește uh, suficiente argumente în legătură cu economia socială de piață, cu problematica socială în general și cu tot ceea ce este legat de aceasta. Drepturile consumatoarelor, consumatorilor, printr-o abordare orizontală. Protecția consumatorului în felul acesta a, pus, a fost pus mai în centrul atenției prin tratatul de la Lisabona și sarcina noastră este să ținem seama de acest lucru și cred că lui Greg a reușit să facă asta în raportul său. Un al treilea punct. cu care ne putem mândri ca Parlament și lui a introdus asta în raportul său, este că piața unitară nu este un scop în sine. Și este important să scoatem în evidență această idee. Nu este un scop în sine, ci este un instrument, un mijloc uh, de care trebuie să ne servim pentru a stimula încrederea la nivelul cetățeanului. Și cred că este important acest lucru și îl propun lui, lui să reflecte poate mai uh, um, pregnant că încrederea cetățeanului în piața internă unitară trebuie să fie consolidată. Și și noi trebuie să ne gândim că piața unitară este mai mult decât o economie unitară, mai mult decât o, uh, uh, o piață financiară unitară, mai mult decât doar o protecție a consumatorului armonizată. Dar e bine ca să punem și mai clar accentul pe această idee. În ce privește prestațiile, serviciile financiare. Sigur că este un domeniu foarte disputat în clipa de față, foarte discutat. Discutat, controversat poate și e foarte bine că se întâmplă așa. Iar drepturile consumatorului în acest domeniu trebuie într-adevăr să fie consolidate. Dar teama noastră ca grup politic S și D este că dacă vom pune în centrul atenției aceste preocupări, toate celelalte eh, domenii poate că uh, nu uh, vor fi tratate cu uh, suficientă atenție la rândul lor. Sigur, serviciile financiare sunt importante și de aici trebuie să se reclădească încrederea cetățeanului în ele. Dar există și alte domenii importante pentru protecția consumatorului. Și un ultim element pe care doresc să-l introduc în discuție, deși ar fi poate mult mai multe de spus, este Domeniul care a fost adus în discuție de mulți, crearea unui cadru juridic pentru uh, servicii în general în interes economic. Și una din concluziile importante și pentru grupul meu politic decurge din directiva privind serviciile. Pentru că atunci când uh, s-a adoptat directiva privind serviciile, în urma unei discuții ample în Parlament și la nivelul Consiliului de Ministri, ne întrebam dacă anumite servicii trebuie să fie uh, cuprinse de directiva privind serviciile sau nu. Este vorba de servicii comerciale sau nu este vorba de servicii comerciale. Atât noi cât și Consiliul am spus în ce privește directiva privind uh, serviciile, nu, nu este vorba despre servicii obișnuite care să fie cuprinse în această directivă, ci trebuie să fie tratate separat condițiile esențiale pe care se bazează sunt unele excepționale. Nu este vorba doar de dreptul consumatorului, este și vorba de dreptul pacienților, de pildă. Iar în ce privește serviciile sociale, este vorba despre drepturile unor cetățeni care se află într-o situație dificilă și uh, care au interese de care trebuie să ținem seama. Este vorba despre um, interese universale care trebuie să fie reglementate separat. Și tocmai de aceea concluzia este corectă dacă spunem că ă, nu trebuie să ne preocupe mai departe această problematică, pentru că prin articolul 14 ă, tratatul de la Lisabona ne dă o sarcină în acest sens. Trebuie să ne preocupe acest subiect. Nu trebuie să ă, lăsăm în sarcina Curții Europene de Justiție această problemă care să decidă de la caz la caz cum trebuie să operăm cu aceste noțiuni. Iar dacă lui Grec spune că ar fi nevoie de un cadru legal separat pentru acest domeniu, Poate că ar trebui să mai stăm o dată de vorbă cu colegii care au avut rezerve spunând că ar fi o super birocratizare și cu o încălcare a principiului subsidiarității. Noi ar trebui poate să mai clarificăm o dată intențiile noastre spunând că de fapt noi dorim să creăm o protecție suplimentară pentru beneficiari astfel încât și statele membre să țină seama de necesitățile specifice ale cetățenilor din respectiva țară, fără uh, a crea îngrijorări suplimentare guvernelor sau, fără, uh, sau ajutându-le uh, printr-un cadru legislativ să știe cum să acționeze. Deci să nu încercăm să lăsăm deoparte această grijă, aceste preocupări. Iar îngrijorările care au fost formulate până acum de colegi ar trebui din punctul acesta de vedere să le clarificăm, inclusiv în ceea ce a spus doamna Râle și domnul Schwab uh, referitor la acest subiect. Deci nu trebuie să transformăm aceste servicii în unele comerciale, ci să organizăm mai bine protecția celor care ar urma să beneficieze de ele. Cel puțin așa înțeleg eu lucrurile. Și asta aș fi vrut să spun în acest context. Sigur că am vorbit cam mult, pentru că domnul președinte ne-a spus că astăzi dispunem de mai mult timp și mi-am rezervat acest drept de a avea o intervenție mai amplă. Mulțumesc, a fost o foarte bună intervenție și, într-adevăr, merita să afectăm acestui raport mai mult timp. Deci, până la ora 11 Ehm, încă nu îi vă da cuvântul domnului profesor Monti pentru că atunci se reia transmisia în direct prin internet și aș vrea ca milioanele de beneficiari ai acestei transmisii din lumea întreagă să poată de asemenea să se bucure de această intervenție. Și uh, să învățăm de la domnia sa cum să putem proceda mai bine. Uh, Doamna Stalere va fi următoarea pe lista mea și uh, mulți alți colegi care s-au înscris, iată și domnul Kreutzmann, dar vreau să spun tuturor colegilor, uh, toți cei care vor dori să intervină vor avea ocazia să o facă, vor putea să comenteze și după intervenția domnului profesor Monti și uh, avem uh, din Franța uh, o nouă membră a comisiei noastre, doamna Silim. Cer scuze că nu am salutat prezența domniei sale până acum în comisia noastră. Iar acum, doamna Styler. Mulțumesc, domnule președinte. Am mai avut o intervenție anterioră. Când vorbim despre piața unică, Comisia noastră ar putea la un moment dat să um, interfereze cu alte comisii. Um, ar put, am putea să creăm uh, poate bănuiala că um, încercăm să suprareglementăm funcționarea pieței interne. Eu am apreciat punctul 8 uh, în legătură cu faptul că uh, existența unui mare număr de mici piețe interne au creat de fapt uh, o insatisfacție. Trebuie să vedem ce putem face pentru a, a ameliora lucrurile. Iar în ce privește articolul 46, mi se pare de asemenea important pentru că este important ca uh, cetățenii noștri să găsească rezolvare pentru toată problematica legată de Solvit. Poate că uh, mulți nu înțeleg exact ce uh, înseamnă o piață unitară, care pot să fie beneficiile. Și mă bucur că domnul profesor Monti se întâlnește astăzi cu membrii comisiei noastre și să ne spună ceea ce uh, putem face în acest domeniu. Aștept cu interes intervenția dumneavoastră. Ce privește Carta Cetățenilor de la articolul 59, cred că trebuie să avem uh, formulări cât se poate declare pentru ca uh, să permitem oamenilor să uh, înțeleagă ce ne propunem și să fie o comunicare perfectă. Piața unică este poate esența Uniunii Europene și dacă ea nu este funcțională, atunci uh, șubrezim încrederea cetățeanului în Uniune. Vă mulțumesc pentru această dezbatere și aștept interes uh, ora 11 și intervenția domnului profesor Mondi. Uh, mulțumesc, doamnă Styler. Doamna Tu. Um, uh, Mulțumesc. Cred că este o dezbatere cu adevărat uh, foarte interesantă și palpitantă. Uh, mă bucur că în această comisie apar între timp și amendamente foarte tehnice. Mă bucur și pentru faptul că această dezbatere ne aproape mai mult de, de desăvârșirea pieței unice. Dar, așa cum a spus și doamna Gephardt, nu este un scop în sine, ci vorbim de un instrument, de un mijloc care să uh, ne ajute să ne atingem obiectivele uh, sociale principale pe care ni le-am pus, uh, obiectivele de mediu importante pe care ni le-am propus. Trebuie să reținem totdeauna acest aspect. Fără îndoială, piața internă a fost și este încă motorul principal al Uniunii Europene și motorul principal al integrării europene. Însă n-am reușit încă să obținem o abordare de ansamblu olistică care să includă toate dimensiunile posibile ale pieței interne. Mă bucur că raportul atinge aceste probleme. Nu avem probleme doar cu birocrația și cu punerea în aplicare a anumitor uh, directive, ci avem probleme și cu competiția nesănătoasă, cu dumpingul social, cu evaziunea fiscală și trebuie și ca aceste teme să constituie obiectul preocupărilor noastre, pentru că uh, altminteri nu vom reuși niciodată să convingem uh, europenii că proiectul european este unul bun. Eu cred că pentru integrarea Uh, pieței uh, în Europa este mai înainte, mai înainte necesar să uh, asigurăm o protecție a consumatorilor, să existe o transparență a prețurilor, să existe un standard, un nivel ridicat al drepturilor pentru consumatorii acestei piețe și mă bucur că uh, raportorul a arătat ce nu funcționează aici, dar haideți să, uh, haideți să identificăm și acele uh, sectoare care funcționează, deci să avem și o listă pozitivă în acest raport. O a doua premisă foarte importantă este să combatem și să eradicăm competiția nesănătoasă sau distorsionată, să impunem un uh, minim de uh, impozite uh, ca povară administrativă pentru companii, dar să creștem nivelul minim de protecție a mediului, de exemplu. În alinatele 26, 50, 52, amintiți aceste aspecte, dar aș vrea să le conferim și mai multă importanță. Și, în final, această dezbatere atrage, atrage atenția și asupra unei dezbateri și mai importante. Problema competențelor. Avem foarte multe competențe, se pare, dar, se, dar acestea nu, nu ne ajută prea tare să ne atingem uh, obiectivele. Această dilemă nu este rezolvată, este mai mult decât atât consacrată, să zic așa, în, în uh, um, tratatul de la Lisabona. Uh, deci uh, dezbaterea privind competențele va trebui continuată în viitor. În viitor poate până ce vom avea un nou tratat. Mulțumesc. Uh, Mulțumim uh, foarte mult, stimate colegă. Cred că cred că mai avem suficient timp să acordăm cuvântul doamnei Rapti și după aceea vom da cuvântul domnului profesor Monti. Mulțumesc! Λύσω για αυτή την έκθεση με τα λόγια που μου μιλούν οι ψηφοφόροι μου στην Ελλάδα. Α, καταρχήν είναι ένα, μια, πραγματικά ένα πολύ σημαντικό... Este vorba, în primul rând, de o chestiune importantă pentru prezent și viitorul Uniunii Europene. Raportul lui este excelent și doresc să-i mulțumesc piața internă, din punctul de vedere al cetățenilor greci, este ca o doamnă cu, care este greu de înțeles pentru că nu îi se poate citi nimic pe figură, are inima împietrită. Ei bine, piața internă trebuie să-și schimbe această înfățișare și mă întreb la ce, din ce comisie fac parte. Dacă fac parte din comisia care este specializată pe problematica pieței interne, interlocutorul meu dă din cap și spune da și bun, ce înseamnă asta? E bine, eu n-aș vrea să primesc un asemenea răspuns, ci aș vrea să creez și să stârnesc entuziasm când spun că fac parte din această comisie. Aș vrea ca piața internă să devină o doamnă elegantă, frumoasă, cu un spirit generos, cu o inimă caldă și pentru ca toată lumea să se bucure de prezența ei și asta putem obține dacă vom atrage în preocupările noastre și problematica socială. Și sunt uh, încântată de propunerile lui Evelin și a altor colegi. Piața internă nu trebuie să existe numai pe plan teoretic. Uh, ea trebuie să fie uh, o realitate pentru toți cetățenii, nu doar pentru cei puternici. Acesta este motivul pentru care doresc să insist asupra uh, anumitor elemente ale acestui raport. Este vorba despre o piață în favoarea consumatorului, în favoarea cetățenului cetățeanului și trebuie să fie susținută de către cetățeni și de către consumatori. Deci trebuie să ținem seama de drepturile consumatorilor, pentru ca ei să poată să stimuleze piața internă și să-i confere locul pe care îl merită în cadrul Uniunii Europene și în sufletul lor, în inima lor. Trebuie ca cetățenii să participe cu însuflețire la susținerea Uniunii Europene la susținerea pieței interne, să beneficieze de drepturile pe care piața internă le creează și să Uh, doresc să combată practicile abuzive, practicile negative. Ce de, situația este simplă. Este important ca noțiunea de piață unitară să fie bine înțeleasă de către cetățeni. Sigur, este un domeniu foarte amplu. Este greu să uh, stăpânim în integralitatea sa acest domeniu. Poate că ar trebui să selectăm una, două chestiuni pe care să le putem explica într-o manieră convingătoare cetățenilor, astfel încât să-i dăm exemple convingătoare, tangibile. De pildă, în legătură cu Uh, cei cinci euro pe care ar trebui să îi uh, punem la dispoziție pentru sectorul bancar a fost o propunere, dacă nu mă înșel, din partea unui deputat GUE. Um, așa ceva ar fi sugestiv. Toți cetățenii pot înțelege că piața internă îi protejează interesele sale și ca atare la rândul său trebuie să servească această piață internă. Dați-mi voi să uh, exprim optimismul în legătură cu succesul acestui demers. Raportul a fost foarte reușit, îi mulțumesc lui lui. Și uh, îi adresez uh, o întrebare domnului profesor Monti, mulțumesc pentru prezența sa în mijlocul nostru. Uh, am avut și întâlnirea noastră din 14 decembrie la Strasbourg. Aș vrea să știu ce trebuie să ne uh, propunem noi pentru ca piața uh, unitară să devină mai atrăgătoare pentru cetățean. Cum putem um, să uh, ilustrăm acest chip economic și social care nu constituie o dihotomie, ci trebuie să fie prezentată unitar. Mulțumesc, doamnă Rapti. Am fost Uh, mirat de uh, imaginea pe care ați uh, creionat-o dumneavoastră um, pieței unice ca fiind o doamnă elegantă, frumoasă, cu un suflet generos, a fost foarte sugestiv. Este o introducere interesantă pentru oaspetele nostru. Cred că este și domnia sa poate de acord cu această descriere a pieții unice. <clears throat> Thank you very much, Mr. Chairman, for inviting me. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru faptul că m-ați invitat aici și că mi-ați uh, oferit uh, o oră de maximă audiență prin uh, transmiterea pe internet a intervenției mele. Vă mulțumesc și pentru ultimele dumneavoastră uh, comentariu. Uh, aș fi făcut eu acest comentariu dacă nu l-ați fi făcut dumneavoastră în urma acestei descrieri absolut pertinente a doamnei Rapti. Imaginea foarte sugestivă a pieței unice ce ne-a oferit uh, este cu siguranță o descriere um, foarte reprezentativă și, și sugestivă. Vreau să mă alătur și eu celor care și-au exprimat admirația și laudele pentru raportul Grech. Acest lucru cu siguranță s-a datorat și dumneavoastră, domnule președinte, pentru că și dumneavoastră ați avut un raport de inițiativă pe această temă și pentru că și dumneavoastră ați fost unul dintre raportorii din umbră. Asta cu siguranță că este un fapt semnificativ. În ce privește calitatea raportului grec, care a fost deja prea slăvită de toate grupurile parlamentare reprezentate în această comisie, permiteți-mi să spun că acest uh, raport uh, uh, constituie o contribuție și o sursă de inspirație valoroasă și pentru raportul pe care eu îl redactez în acest moment. Pot să vă spun cu certitudine că atât conținutul cât și abordarea politico-filosofică a raportului dumneavoastră vor fi foarte utile în redactarea propriului meu uh, aviz. Sper că avizul, raportul meu, la rândul său, va constitui un instrument util în uh, deliberările dumneavoastră viitoare. Uh, după ce am citit raportul grec, și pentru că nu vreau să vă dezamăgesc dumneavoastră, pe dumneavoastră, domnule președinte, și pe cei care ne ascultă, dați-mi voi acum să insist asupra unor componente ale propriului meu raport. În opinia mea, raportul grec are meritul de a încerca să ofere o abordare olistică asupra pieței uh, interne este o noutate, nu doar pentru rapoartele parlamentare, dar și pentru documentele Uniunii Europene în general. Chiar și uh, în, uh, pentru că folosiți uh, uh când denumirea piața unică, când cea de piață internă, cred că piața unică până la urmă este termenul care uh, care uh, sugerează cel mai uh, bine și sugerează integral faptul că atunci când vorbim cu uh, cetățeni într-un stat membru sau altul și vorbim despre piața internă, ei de fapt vor crede că este vorba de piața internă a acelei, acelui stat membru și nu se vor gândi la piața internă a Uniunii Europene. Apoi, Eh, când vorbești despre eh, piața internă, imediat eh, spui implicit că există și o dimensiune externă, deci o piață externă. Noi nu vrem acest lucru. Sigur, Știm că foarte mulți cetățeni și tot mai multe întreprinderi sunt uh, sceptice în ce privește această piață unică pentru că consideră că nu este suficient de închisă față de, exter, de, de mediul din afara uh, granițelor Uniunii Europene. Dar uh, mai există și provocarea o, o, există și o provocare adevărată în acest uh, adjectiv de piață unică. Dumneavoastră uh, ați arătat în nenumărate rânduri că de fapt uh, piața unică nu trebuie să fie un scop în sine de, de, de realizat, ci un instrument, un mijloc, de, un instrument de lucru Eh, îmi amintesc cât de îngrozit am fost atunci când eh, mi-am început activitatea de, de, de comisar pentru piatra, eh, piața internă. A fost pentru mine, practic, portofoliul cel mai diversificat din Uniunea Europeană. Însă, într-adevăr am constatat cât de dificil este să, să realizezi o coeziune în jurul acestei idei, cât de dificil este să ajungi la această uh, abordare holistică. Și tocmai acest lucru, domnule Grec, face raportul dumneavoastră și de aceea vă felicit. Dacă încercăm să punem în aplicare, uh, să, să desăvârșim această piață unică, atunci ar trebui ca orice instrument de, de, de evaluare, de monitorizare a implementării pieței unice să fie un, un act legislativ, dar și o acțiune la nivel european. Ei bine, care sunt elementele necesare a, care trebuie să constituie împreună o abordare olistică și care încă poate nu se regăsesc atât de bine în raportul grec. Cred că sunt unele elemente pe care poate nu le-ați elaborat atât de detaliat cum, cum, cum aș fi făcut eu acest lucru, dar sigur acest lucru are legătură și cu limitările date de mandatul Comisiei dumneavoastră de specialitate. Eh, și activitatea eh, mea eh, este să găsesc mai multă coerență în cooperarea dintre cele 14 direcții generale care desfășoară activități parțial sub egida, umbrela acestei piețe interne. Sigur că punerea punerea în implicare a funcționarea pieței interne trebuie să se bazeze și pe punerea în aplicare și urmărirea aplicării directivelor care vizează activitățile pe piața internă, pe piața unică. Și atunci, sigur că și Comisia Econ ar avea competențe în urmărirea acestor acțiuni. Și apoi mai există și o dimensiune externă a pieței unice, care devine din ce în ce mai importantă. Aceste eh, dimensiuni, evident, nu pot constitui uh, obiectul de activitate uh, al uh, comisiei dumneavoastră. Dar, dacă îmi permiteți o sugestie, aș eu aș îndrăzni în raportul uh, acesta să, să arăt totuși că aceste dimensiuni, chiar dacă nu țin de competența comisiei IMCO, constituie totuși elemente foarte importante ale acestei abordări olistice. Sunt cu totul de acord cu faptul că uh, raportul grec uh, este foarte puternic orientat pe, pe, uh, interesele și nevoile cetățenilor și consumatorilor. Și mai sunt de acord cu faptul că trebuie să, recân, să recâștigăm încrederea consumatorilor uh, și cetățenilor dezamăgiți și să câștigăm uh, încrederea celor care până acum nu ne-au acordat-o. Uh, trebuie să câștigăm și un sprijin tot mai important din partea IMM-urilor. Asta în condițiile în care constatăm că există și din ce în ce mai multe mari întreprinderi, mari companii care sunt din ce în ce mai uh, sceptice în ce privește uh, acțiunile noastre pe piața unică. Și aici revenim la, la, la dimensiunea externă a pieței unice. Pentru că mari uh, manageri, directori executivi uh, din marile companii europene ne arată cu degetul și ne spun uh, că nu este pus, posibil să conciliem uh, ajutoarele de stat cu uh, legile uh, pieței libere și că, și că mm, este foarte dificil prin politicile actuale să facem în așa fel încât Europa să fie un, și să rămână un lider. Da? Pentru că regulile privind ajutoarele de stat uh, care există la noi nu mai există nicăieri în altă parte a lumii. Um, deci sunt de acord cu faptul că pe de o parte este vorba, este necesar doar de o ajustare a anumitor politici, pe de altă parte însă este uh, nevoie de un efort pedagogic enorm pentru a explica Uh, ce anume este necesar astfel încât uh, uh, relația dintre guverne și companii să se îmbunătățească. Anul viitor, de exemplu, Franța va deține președinția grupului G20 și acest lucru conferă o oportunitate, oportunitate extraordinară pentru noi de a Uh, impune uh, în G20 uh, o oarecare disciplină în relația guvern-companii private. Termenul pentru depunerea raportului meu la cabinetul președintelui Barroso este sfârșitul lui aprilie, deci practic nu mai am foarte mult timp până la predarea acesteia. Și de aceea uh, sper că uh, veți avea înțelegere pentru faptul că nu voi putea face anunțuri încă de pe acum privind recomandările pe care deja le uh, plănuisem pentru acest raport. Dar pot să vă spun că nu veți, dumneavoastră, membrii IMCO, nu veți avea prea mari surprize când veți citi raportul. Poate că veți, uh, veți constata că, uh, că, de fapt, uh, opiniile noastre converg. Așa cum a fost dovedit și în întâlnirea noastră din 14 decembrie, așa cum cred că este cazul și astăzi. Am desfășurat consultări foarte ample, așa cum mi-a și cerut-o președintele Barroso, consultări mai întâi cu Parlamentul European, eh, nu doar cu eh, Comisia IMCO, care este totuși eh, comisia competentă pentru mine, dar și cu Comisia Monetară și Economică inclusiv consultări cu, indirecte cu parlamentele naționale. Am avut consultări directe cu cinci grupuri politice, populari, ECR, Social socialdemocrații, Uh, ALDE și uh, urmează și GUE. Am discutat uh, abordările politice și cu președintele Parlamentului, domnul Ierși Buzek. În relația cu Consiliul am avut deja două întâlniri cu domnul președinte Van Rompuy și Uh, am avut uh, intervenții la Consiliul pentru Competitivitate și la ECOFIN și am avut consultări uh, cu delegațiile statelor membre cu prilejul acestor consilii. Însă au existat și unele dialoguri în bilateral, în special cu miniștrii din Consiliul ECOFIN și nu în ultimul rând și cu um, alți uh, agenți și factori uh, implicați. În cursul dezbaterei publice am reținut două aspecte importante care uh, uh vin să completeze dimensiunile uh, pieței unice. Odată criza din Grecia Criza din Grecia uh, uh, afectează zona euro și are influența asupra uh, modului în care înțelegem astăzi să organizăm finanțările publice. Mai mult, însă de atât, a revelat o, o lipsă de, de, de, de importanță acordată pieței unice până acum. Uh, dacă, de exemplu, privim uh, diferiții indicatori uh, de, de complianță privind realizarea pieței unice, atunci putem foarte bine să vedem care sunt acele state care nu, nu și-au însușit încă aceste elemente ale pieței unice. practic, integrarea economică uh, nu a avut loc uh, așa cum uh, se prevedea în, în proiectul pieței unice, așa, în, în aceeași măsură încât, așa cum a avut loc și în alte state. Și atât de aici au apărut dezechilibrele. Un alt element care a apărut în cursul dezbaterii publice de la ultima noastră uh, uh, întâlnire încoace uh, ține de uh, guvernarea economică. Și are și asta legătură cu criza din Grecia. Dacă ne gândim că dacă ne gândim că Sigur, aceste crize economice și monetare au uh, a face și cu chestiuni legate de, de competiție și de guvernare economică, atunci uh, este clar, și o susține și domnul uh, Van Rompuy, că cea mai importantă prioritate în guvernarea, eh, guvernanța economică ar trebui să fie integrarea economică a pieței unice. Și aceasta trebuie să vizeze toate cele 27 de economii naționale și nu doar zona euro. Cazul Greciei, și nu este singurul, arată că în special în zona euro, mai, chiar mai mult decât în uh, statele care nu țin de zona euro, trebuie să se ajungă la o integrare completă din punct de vedere economic. Iată așadar câteva uh, prime remarci care uh, vă arată cum voi, voi reflecta eu pe tema integrării pieței unice. De la ultima noastră întâlnire încoace, uh, tema uh, noastră comună în legătură cu piața unică a uh, devenit din ce în ce mai importantă, chiar dacă a fost oarecum marginalizată până acum. Îi sunt foarte recunoscător domnului Grec pentru acest raport care este foarte specific și detaliat, dar în același timp uh, este și un important uh, vector pentru această abordare olistică și vă mulțumesc foarte mult. Well, I'd like to thank Professor Monti. Și eu îi mulțumesc foarte mult, domnul profesor Monti, pentru această analiză atât de profundă a chestiunilor pe care le-am dezbătut azi. Așteptăm cu nerăbdare, eh, domnule profesor Monti, raportul dumneavoastră, care cu siguranță că va face recomandări nu doar generale, ci foarte clare și specifice. Înțelegem că aceste recomandări nu le puteți eh, rosti încă de pe acum, dar le așteptăm cu nerăbdare. În ce privește unele aspecte procedurale eh, și înainte de a deschide dezbaterea, mă gândesc că veți prezenta rezultatele raportului noastră cândva în cadrul sau pe marginea summitului din iunie. Dar știm că va avea loc un Consiliu de Competitivitate și la sfârșitul lunii mai. Și vreau să vă întreb, având în vedere că Um, trebuie să oferim suficient timp colegilor să examineze amendamentele, dar trebuie să ne și asigurăm că vom, uh, vom vota în timp util uh, uh, acest raport. Nu sunt sigur și nu știu care sunt așteptările noastre față de un eventual calendar al, al adoptării acestui raport. Cum vă imaginați un paralelism între cele două calendare? președinte. Cred că este în interesul nostru general să încercăm să păstrăm această coerență a calendarului. În ceea ce mă privește, produsul meu, mai degrabă utilitatea acesteia, se va afla în mâna președintelui comisiei. Deci, eu înaintez acestuia raportul meu până la finele lunii aprilie și apoi el va decide ce trebuie să facă cu acesta, atât în ceea ce privește substanța uh, raportului, cât și uh, procedura ce trebuie urmată. Ați văzut în uh, programul de lucru al comisiei adoptat recent că există o indicație uh, privind, uh, și nu mă amintesc exact care este termenul folosit, uh, este vorba despre o inițiativă programată pentru luna mai a Comisiei de a răspunde și de a da curs raportului meu. Însă, permiteți-mi să subliniez că totul se află în mâinile președintelui Barroso și așa ar trebui să fie și se consideră că se va ajunge în Consiliul uh, în Consiliu în uh, iunie, sigur, și președintele Consiliului și-a exprimat interesul pentru acest subiect. Ați menționat și Consiliul de Competitivitate. Am fost în fața acestui Consiliu pentru un schimb de opinii la începutul lunii martie uh, Președinția spaniolă a Consiliului pentru Competitivitate a și menționat acolo intenția de a mă invita și la finele lunii mai în fața aceluiași Consiliu, odată ce raportul va fi publicat. Îmi pare rău că nu pot să vă ofer informații în termeni mai concreți, dar acum sunt profund implicat în uh, stadiul de proiectare a raportului decât în stadiul de marketing a acestuia. Președintele, oricum a fost o intervenție extrem de utilă. Stimați colegi, vreau să reluăm dezbaterea. Doamna Prompter de la comisie, pe care am uh, prezentat-o înainte, aș dori să ia și aceasta cuvântul, dar uh, Uh, aș dori să facem o primă rundă de intervenții din partea membrilor, pentru că eu văd că mai avem o oră și jumătate la dispoziție. Cred că este suficient. Vă spun cine este pe listă deocamdată. Domnul De Campos, domnul Trentafilitis, domnul Kreutzmann, doamna Thun și am și o rundă a doua de intervenții, doamna Rapti și doamna Gebhardt. Cred că o să vă trec, domnul stimate coleg, în prima rundă, pentru că nu ați avut uh, ocazia să luați cuvântul, și domnul Roșfor este în runda a doua. Doamna Carasu este în runda 1, după cum am spus deja. Începem cu domnul Coreira de Campos. Aveți cuvântul. Prezident, Mulțumesc, domnule președinte. Da. Doresc, în primul rând, să fac apel la raportorul nostru, dar, totodată, aș dori să mă refer și la unele lucruri relevate de domnul Monti. Mă bucur foarte mult că a venit astăzi în rândul nostru și țin să-i mulțumesc. Raportul lui Grec este extrem de important. Este vorba despre un subiect Uh, pe marginea căruia nu există foarte multe divergențe și abordarea colegului nostru a fost una corectă, a descris foarte clar că în centrul intereselor noastre trebuie să stea consumatorul. Ne dorim cu toții să facem referire și la comerțul internațional, la competitivitate, la serviciile financiare și așa mai departe. Sigur că ne-ar conveni să existe indicații și la cele trei aspecte relevate adineauri. Însă, nu este posibil să se întâmple acest lucru pentru că dacă am face, dacă am proceda astfel, am avea nevoie de mult mai mult spațiu și raportul nu ne permite asta. Acesta este și motivul uh, pentru care nici nu ne dorim să avem un pom de Crăciun împopoțonat în care să ne agățăm cu toții dorințele și doleanțele, pentru că nu este posibil. Sigur, piața unică este un instrument foarte important. Este un instrument important nu doar pentru cetățenii europeni, ci și pentru dezvoltarea ulterioară comunitară. După cum s-a spus, piața unică nu este un scop în sine, într-adevăr. Raportul nu reprezintă doar o bază bună de lucru, mai mult decât atât, reprezintă un raport care poate să devină un document decisiv, nu doar în baza conținutului său, ci și în baza uh, momentului în care apare și anume în paralel cu raportul Monti. Raportorul face referire la un punct critic. Ne aflăm într-un drum fără, fără ieșire, un drum fără ieșire pe care se află foarte multe state membre – statele membre, problema este că nu sunt suficient de atente la piața unică, pentru că nu există un ownership, o proprietate care să, poate, să poată fi relevată în raport cu piața unică. Aș dori cât, pentru câteva momente să fac referire la motivele pentru care se întâmplă acest lucru. Câteodată, statele membre au impresia că Bruxelles planifică o invazie în Uniunea Europeană și că totul se rezumă la piața unică, unde trebuie să fie absorbite servicii și așa mai departe, unde există multe dificultăți. Discutăm aici, de exemplu, despre serviciile sociale, serviciile de sănătate și așa mai departe. Dar, dacă vom proceda cu pași înceți, dar siguri, dacă vom putea prelua serviciile acolo unde piața a eșuat mai puțin, atunci cu siguranță nu am mai fi în situația aceasta dificilă în care se află piața unică și anume uh, aceea de a nu mai uh, fi un motiv de entuziasm în statele membre. Deci, țin să subliniez că totul va decurge foarte lent, într-un ritm lent. Este foarte important să se întâmple acest lucru. Cu toții suntem de acord cu ceea ce a spus Mario Monti, și anume că piața unică este complexă. Există foarte multe aspecte care definesc piața unică. Și tocmai de aceea ar trebui să prioritizăm, să vedem ce anume ar trebui să se întâmple în uh, termen, pe termen scurt și pe termen lung, pentru că uh, dacă nu vom face acest lucru, uitându-ne la lista țărilor pe care le avem acum în Uniune, vom vedea exact care sunt uh, problemele care apar și vom vedea exact unde trebuie să intervenim. Aici, încă o dată, țin să spun că se aplică cel mai bine teoria pașilor mărunți. Am vorbit despre comerțul electronic. S-a organizat și un atelier de lucru în acest sens cu reprezentanții a întreprinderilor. Ce s-a constatat acolo, în ciuda rezistenței manifestate și în ciuda situației TVA-ului, în ciuda reglementărilor diferite care există în statele membre privind returnarea TVA-ului, în ciuda lipsei de încredere în ceea ce privește sistemele de plăți, comerțul online va progresa. Dar acest lucru se va întâmpla pas cu pas. Discutăm despre evoluții de 10-20%, după cum am spus, pas cu pas. Acesta reprezintă însă doar un mic exemplu. Ceea ce trebuie să facem este să scăpăm de obstacolele care ar putea să uh, limiteze întregul sistem de plăți pentru ca totul să devină mai simplu. Aș dori să mă adresez la final și președintelui Comisiei. Am fost impresionat de faptul că acesta a manifestat un astfel de entuziasm. Entuziasm când vine vorba despre relansarea pieței unice europene. Ceea ce ne propune lui Grec în abordarea sa în patru pași acest lucru este sigur fezabil din punct de vedere legislativ, pentru că noi suntem aici un corp legislativ, să nu uităm, și aceasta este arma și instrumentul nostru totodată. Din păcate nu am suficientă experiență aici, în Uniunea Europeană, dar consider că acel Single Market Act, documentul unic pentru piața unică europeană, ar fi, iată, o idee bună. Uh, cu siguranță am putea să combinăm mai multe aspecte în acest document unic, uh, incluzând opiniile lui Grec. Asta pentru ca la final să avem un act care într-adevăr să reînvie piața unică. Vă mulțumesc! Ah, mulțumesc, spune președintele. Am făcut o analogie cu acest Small Business Act, care a reprezentat o combinație între măsuri legislative și non-legislative, deci nu mă axam neapărat pe acte legislative. Oricum, vom dezbate acest subiect în momentul în care vom depune amendamentele pentru raportul lui Greg. Domnul Trentafilitis urmează și apoi ceilalți colegi, domnul Kreutzmann, domnul, doamna Thun în runda 1, în runda 2, doamna Gebhardt, doamna Rati și domnul Rochefort. Și Desigur, și domnul Greg va lua cuvântul la finele acestor discuții. După care, cred că doamna Prompter de la comisie va lua și ea cuvântul și vom închide discuțiile. Desigur, dacă domnul Monti dorește și acesta să mai facă câteva remarci finale, va avea posibilitatea să o facă. Mulțumesc, domnule președinte, spune vorbitorul. Aș dori să reacționez și eu la raportul domnului Grec, dar având privilegiul de a-l asculta și pe domnul Monte, aș dori să-i mulțumesc acestuia, în primul rând, pentru comentariile făcute, uh, comentarii făcute pe marginea raportului domnului Grec, dar și pentru propriul său raport. Grupul meu politic am a, a avut o întâlnire cu acesta, am, trimit, am trimis deja o scrisoare privind poziția asumată de noi pe marginea proiectului său, așteptăm cu nerăbdare discuțiile bilaterale care vor urma. Aș dori să subliniez faptul că din comentariile făcute de domnul Monti rezultă că acesta este de acord cu abordarea filozofică a domnului Grec pentru relansarea pieței unice. În procesul de relansare suntem extrem de fericiți să vedem că acum abordarea este una nouă. Domnul Greg a încorporat în raportul său lucruri în care noi credem. Țin să subliniez faptul că gânditorii de stânga au fost foarte sceptici în ceea ce privește piața unică per ansamblu, de aceea noi suntem acum extrem de încântați să vedem că se prezintă o viziune nouă la nivel politic pentru relansarea pieței unice. Aș dori totodată să subliniez și faptul că sunt încântat că raportul domnului Grec are ca nucleu, nucleu al acestei noi viziuni, uh, IMM-urile și consumatorii. De asemenea, au fost implicați și cetățenii în această nouă abordare. Este foarte important că se întâmplă asta, este foarte important că raportul nu se oprește strict la interesul întreprinderilor, la interesul financiar, ci se merge mai departe, se discută despre drepturile cetățenilor și uh, protecția consumatorilor. La final, aș dori să menționez faptul că suntem, suntem foarte satisfăcuți de faptul că în această gândire politică este menționată și piața internă socială ca fiind o bază importantă și se menționează și faptul că cetățeanul, consumatorul joacă un rol important în tot acest proces. Doresc să mulțumesc celor doi vorbitori, raportor, domnul Monti și domnul Grec. Mulțumesc. Președintele, doamna Fontuna are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Domnul Kreutzmann. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi, în toate dezbaterile, se subliniază cât de importantă este piața unică și cât de importantă este Europa. Dar mereu și mereu vedem că cetățenii nu primesc acest mesaj spunem că trebuie să aducem Europa în inima cetățenilor, că trebuie să dăm o față Uniunii Europene, dar mereu constatăm, de exemplu, dacă luăm cazul Germaniei cu, nou, cu 80 de milioane de cetățeni, este foarte dificil de făcut acest lucru prin raport cu numărul mic al deputaților. Trebuie să subliniem un lucru. trebuie să reușim să prezentăm avantajele Uniunii Europene la nivel local, la nivelul cetățenilor. Trebuie să găsim o formă de gestiune astfel încât uh, Uh, la nivel local, publicațiile locale să vorbească despre Europa, pentru că vedem că aici avem corespondenți care lucrează la publicații supraregionale, care sunt prezente acolo, dar mereu constatăm că ziarele care sunt citite cel mai mult, și anume cele regionale, locale, nu vorbesc despre Europa sau când o fac, nu o fac în termeni pozitivi trebuie să discutăm și despre alte medii de comunicare, de exemplu internetul, pentru că acestea ne-ar putea servi scopului de a ajunge la cetățenii europeni. Mă gândesc doar la tema taxei pentru roaming. Iată un lucru care a fost perceput pozitiv de cetățenii europeni pentru că a venit de la Uniunea Europeană. Discutăm iar despre tema uh, Uh, taxelor unitare când vine vorba despre ridicarea banilor de la automat. Acestea, iată, sunt subiecte care sunt dezbătute acum în Germania pentru că se discută în Germania despre acea taxă de 5 euro care ar trebui fixată. Dacă se discută însă la nivel local, se discută despre costuri doar și dacă se discută uh, despre modul în care pot fi eliminate aceste taxe, atunci vom vedea că în Germania avem o rețea foarte mare care însă uh, nu discută în termeni foarte concret despre costurile băncilor, despre modul în care acestea ar trebui preluate. Deci că aceste costuri ar trebui preluate de cineva, dar aceasta este o chestiune care trebuie reglementată la nivel interbancar. Nu are sens să încărcăm cetățeanul european cu această problematică. În, în Germania, dacă, dacă am ajunge la o taxă de 5 euro, atunci aceasta ar trebui să fie valabilă la nivel comunitar, pentru că, la urma urmei, chestiunea aceasta interbancară a reglementărilor este una de ordin tehnic. Nu ar avea sens ca cetățenii din afara, din afara unui anumit stat membru să fie uh, supraîncărcați de taxe. Am putea să dăm o față Uniunii Europene în momentul în care am discutat despre avantajele pe care le Uh, aduce Uniunea Europeană. Sigur, întreprinderile cunosc aceste avantaje, discutăm, de exemplu, despre zona euro și așa mai departe, dar și cetățeanul trebuie să le cunoască. Acum, în Berlin, la oficiul Vamal, uh, există o dezbatere privind Uniunea Europeană. Se plâng, cei de acolo se plâng mereu de faptul că aceasta este prea puțin cunoscută de cetățenii europeni. Și, într-adevăr, uh, Oficiul vamal din uh, German este puțin cunoscut, are puțin lucrători. Un studiu relevă chiar că, prin comparație, uh, are cele mai puține zile la dispoziție pentru a oferi un răspuns solicitărilor venite din partea cetățenilor. În ceea ce privește directiva servicii, privind serviciile, aceasta uh, ne arată că pe viitor vom primi mai multe plângeri din partea cetățenilor europeni moment în care acest oficiu menționat anterior de mine trebuie să fie mai bine prezentat consumatorilor pentru ca aceștia să îl cunoască. Iată un alt punct în care cetățenii și întreprinderile văd care ar putea să fie uh, avantajele aduse de piața europeană. La final, țin să menționez un lucru. Trebuie să oferim această față Uniunii Europene uh, Însă nu trebuie să facem noi cei de aici sau cei de la nivel local, ci trebuie să facem și prin uh, strategii de marketing pentru ca această față a Uniunii Europene să fie transportată la nivel local prin jurnalismul de acolo. Trebuie să vedem ce avantaje ne aduce Uniunea Europeană, pentru că uh, vedem foarte clar, uh, publicațiile locale nu fac apel la agenții pentru că costurile sunt mult prea ridicate. Dar dacă apelăm pe de altă parte la servicii de marketing și uh, ne vom referi concret la beneficiile oferite de Uniunea Europeană, cred că rezultatele ar fi mai bune. Vă mulțumesc. Uh, thank you, Mr. Kurtzman. Mulțumesc, domnule Kratzman. Doamna Fantun. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte bucuroasă să constat că, datorită raportului elaborat de domnul Grec, avem o dezbatere atât de animată. Îi mulțumesc și domnului Monti. Cred că va fi un subiect uh, care va reveni în atenția noastră. Pentru că în momentul în care uh, Vorbim despre frustrările pe care cetățenii europeni le au în această dezbatere. Am motive să mă întristez, pentru că piața unică a fost una din marile realizări în Uniunea Europeană. Este o realizare colosală și, din nefericire, cetățenii au avut motive să fie frustrați. E bine, asta eh, cred că cel puțin parțial din două motive s-a întâmplat. Odată, pentru că nu am furnizat cetățenilor suficiente informații chiar dacă au existat succese ale pieții uh, unice, mulți cetățeni nu au știut cum să se bucure de beneficiile pieții unice sau că se bucură de fapt de beneficiile pieței unice. După aceea, uh, mai există și un alt aspect. Transpunerea legislației europene a directivelor nu a fost uh, încurunată de succes, nu s-a produs în totalitate. Noi uh, creăm libertăți în Uniunea Europeană. Îngrijirea sănătății, asistența medicală a fost menționată de câteva ori în această dezbatere. Dacă uh, companiile de asigurare a sănătății uh, se vor deschide pieței internaționale, dacă um, chirurgii, asistentele vor putea să furnizeze serviciile uh, pe care cetățenii le așteaptă, se, se vor recunoaște reciproc diplomele pentru medici în întreaga Uniune Europeană, atunci asta va adăuga plus valoare pieței unitare. Uh, și companiile vor, putea în situația, vor fi puse în situația de a putea să funcționeze mai bine. Dacă băncile își vor îmbunătăți serviciile. Dacă eu voi putea să-mi fac uh, plățile mele cu căr- cartea mea de credit pretutindeni, ar fi foarte bine. Dar, din păcate, în Uniunea Europeană există cel puțin trei tipuri diferite de asemenea cărți de debit, cărți de credit uh, care nu funcționează unitar. Cred că mai avem încă o cale lungă de parcurs. Dacă mă gândesc la activitatea mea cotidiană de la Bruxelles, trebuie să revin cu picioarele pe pământ și să văd că există o diferență între prețurile pe care le plătim pentru furnizorii de telefonie. Sigur, există și prețurile la roaming care au fost uniformizate, dar să vedem dacă comparăm prețurile între Belgia și Polonia pentru Uh, telefon, vom constata că uh, ele sunt extrem de diferite. De pildă, uh, eu nu pot să-mi contactez compania mea prin internet, nu pot să-mi achit facturile prin internet, inclusiv la Bruxelles. Păi asta mi se pare că este foarte frustrant. Am vorbit și despre comerțul online. Ei bine, dacă dorim să achiziționăm produse din altă țară, ni se spun că uh, această uh, regiune nu intră neapărat în uh, sfera de tranzacții prin online. Ei bine, Uh, există inclusiv uh, riscul ca biletele de avion pe care le achiziționezi să, fi, să aibă prețuri diferite în funcție de locul de unde ele sunt cumpărate. Dacă vrei să cumperi bilete din Marea Britanie și le achiziționezi din Marea Britanie au un preț, dar ele nu pot fi achiziționate din altă țară din Uniunea Europeană folosind cardul de credit al beneficiarului asemenea Uh, diferențe există și pot fi date exemple nenumărate din alte domenii. Trebuie să vedem ca atare cum funcționează piața internă, cum se implementează reglementările, cum creăm o atmosferă adecvată pentru ca uh, cetățenii europeni să perceapă uh, buna funcționare a pieței unitare, cum furnizăm informațiile necesare despre modul în care ar trebui să funcționeze piața unitară. Piața unică nu este o amenințare și nu trebuie să fie o amenințare pentru cetățeanul european, ci din potrivă este una din cele mai mari oportunități pe care noi le punem la dispoziția cetățeanului. Mulțumesc! Văd că și domnul Caras a venit în mijlocul nostru și el a fost raportor din umbră. Din partea noastră îi voi da cuvântul încă în prima rundă, după aceea va fi doamna Rapti și alți colegi oricum, doresc să creăm uh, condiții și pentru uh, reprezentanta Comisiei să vorbească. Dar înainte de toate, doamna Cruț. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să aprob viziunea dumneavoastră și inițiativa uh, pe care ați avut-o pentru a prezenta piața unică ca pe un deziderat care să fie cât mai apropiat de către cetățean. Și apreciez și faptul că domnul profesor Monti uh, este în asentimentul dumneavoastră. În ce privește uh, imaginea acelei doamne care a fost descrisă aici, e bine, eu cred că ea ar trebui să fie foarte puternică pentru a putea face față competiției globale. Pentru că Europa trebuie să poată să facă față competiției globale trebuie și asta înseamnă inclusiv să mizăm pe uh, dezvoltare științifică, pe inovații în acest domeniu. În ce privește propunerea uh, domnului profesor Eh, Monti de a avea o abordare holistică. Sigur că da, este important și cred că și lui trebuie să introducă în raportul său această idee. E bine, problema este între creștere economică și bunăstare aici. Cred că trebuie să amintesc tuturor că întreprinderile mici și mijlocii sunt, de fapt, coloana vertebrală a pieței unice. Ele sunt luminița de la capătul tunelului. Ele vor putea să uh, sporească numărul locurilor de muncă în Europa și noi trebuie să găsim și uh, politicile sociale adecvate pentru a stimula această evoluție, pentru că altfel ne putem întreba cine va finanța bunăstarea. Este nevoie de creștere economică pentru a putea finanța inclusiv uh, politicile sociale nu există o confruntare ideologică între creștere economică și bunăstare. Trebuie să ne uh, deschidem în continuare uh, în loc să uh, luăm măsuri protecționiste. Trebuie să implementăm Small Business Act, trebuie să stimulăm activitatea companiilor, inclusiv a companiilor mici. Este foarte important să înglobăm și ne-ați dat exemplul Greciei ehm, să implementăm legislația Uniunii Europene. Este foarte important să stimulăm statele membre să acționeze transparent în ce privește implementarea legislației existente deja privind piața unică europeană. Visul meu, viziunea mea este ca noi să fim capabili să comunicăm cetățenilor noștri ideea că piața unică nu este, în primul rând, uh, în interesul companiilor, nu servește doar companiile și nu este așa că ceea ce este bun pentru companii ar fi rău pentru cetățeni. De fapt, și consumatorii și cetățenii trebuie să fie beneficiari și trebuie să ne unim din acest punct de vedere forțele pentru a transmite ideea că piața unică trebuie să fie o, o situație de tip win-win atât pentru companii cât și pentru cetățeni. Mulțumesc, domnule Carasă! Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule Monti, mă bucur că vă aflați din nou în mijlocul nostru. Eu cred că ar trebui să fiți uh, invitat permanent uh, în uh, ședințele noastre, să fiți consultantul nostru pentru problemele pieței interne. Doresc să mulțumesc domnului Greș pentru buna colaborare. Cred că pentru moment nu ar trebui să ridicăm pretenții uh, vis-a-vis -vis de raportor. Pentru că raportul uh, uh, a fost prezentat, vor exista și traducerile necesare și noi vom avea ocazia să formulăm amendamente. Cred că acesta este procesul pe care trebuie să-l parcurgem. El ne-a furnizat propunerea sa, ceea ce urmează să se întâmple, acum ne revine nouă ca sarcină. Iar în legătură cu domnul Monti, aș spune că problema mea este că discutăm cât se poate de corect cu dumneavoastră care pot fi propunerile de uh, consolidare a pieței unice și cum putem transpune cerințele din tratatul de la Lisabona în aceste preocupări, dar atunci când facem și un proiect pentru anul 2020, mă întreb care trebuie să fie strategia noastră, cum putem aceste preocupări să le introducem în dezbaterile la nivelul Comisiei și Parlamentului, pentru că piața unică, cea care de fapt are încă un asemenea potențial trebuie să constituie un instrument foarte important pentru transpunerea în practică a strategiei 2020. Iar uh, strategia uh, Europa în anul 2020 nu trebuie să fie un obiectiv, ci un instrument care decurge din criza economică și financiară și din procesul de globalizare. Iar această concretizare în proiecte, în uh, instrumente europene necesare trebuie să se înglobeze într-un concept global. Există multe dorințe, dar termenele pe care trebuie să le, stabilim, tipul de instrumente de care ne vom servi, mi se par că sunt încă prea puțin convingătoare. În al doilea rând, sunt de părere că trebuie să fim foarte atenți uh, pentru că există Eh, multe aspecte în care încă există un necesar de intervenție în piața unică. Există inclusiv probleme legate de educație, de, eh, de formare profesională, există domeniul eh, politicilor fiscale care de asemenea trebuie să se bucure de atenția noastră pentru o mai mare armonizare și avem nevoie aici de o intervenție mai fermă a leadership-ului nostru și uh, să țineți seama și de faptul că Parlamentul European în calitate de legiuitor trebuie să se implice mai mult pentru ca uh, necesitatea de uh, co-guvernare să uh, țină seama și de necesitatea ca piața unică să devină o piață unică a cetățenilor. Noi suntem un parlament al cetățenilor și ca atare trebuie să coordonăm într-un fel și demersurile în interesul lor. Eu cred că cetățeanul uh, este poate mai evoluat decât mulți politicieni uh, pentru că inițiativele Comisiei privind competențele Uh, pieței unice, de multe ori sunt încă privite de către guvernanți ca un amestec în uh, drepturile proprii de uh, legiferare. Ei bine, noi trebuie să punem punctul pe rană, să spunem uh, că lucrurile nu stau așa și că aici unele lucruri trebuie să se schimbe. Și vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați asumat aceste obligații pentru că eu cred că uh, este necesară consolidarea pieței uh, unice uh, și trebuie să ne bazăm pe libertăți fundamentale, inclusiv la acces la știință, la cercetare, la demersurile inovatoare. Ele fac parte din strategia noastră pentru strategia 2020 pentru ca Europa să devină mai competitivă în lume. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Caras. Și uh, noi am avut uh, discuții ample înainte de venirea dumneavoastră, inclusiv din perspectiva strategiei 2020. Și uh, Uh, v-aș ruga acum pe colegii mei uh, ca în cea de-a doua rundă să fie poate mai conciși pentru că a dat cuvântul după aceea și uh, comisie și domnului Grec să tragă concluziile. Doamna Repti, domnul Gebhardt, domnul Rochefort pentru cea de-a doua rundă. Vă rog, doamna Rapti, prima. Mulțumesc, domnule președinte. În patru elemente doresc să introduc în discuție foarte pe scurt. Am uh, pus două întrebări uh, profesorului Monti. Cum va încerca să modifice uh, dilema piață, solidaritate, în ce mod va încerca să convingă cetățenii europeni că aici nu există nicio dihotomie și aștept cu nerăbdare și forma definitivă a raportului. În al doilea rând, ne-a spus că a avut contacte cu diversele comisii, cu un număr mare de experți. Iar ă, în contactele pe care le-a avut, a vorbit oare și cu partenerii sociali, cu reprezentanții Comisiei uh, pentru Forța de Muncă uh, din acest punct de vedere, pentru că este vorba și despre probleme care sunt legate de înfățișarea socială a Europei. Cea de-a treia întrebare. Am menționat criza din Grecia și l-am urmărit cu mare atenție și dați-mi voi să spun criza greacă are o dimensiune europeană și Aș vrea să vă amintesc că ieri am ascultat cu uh, multă satisfacție pe domnul Van Rompuy spunând că după aceste experiențe cu Grecia, Europa a tras uh, concluziile necesare pentru ca pe viitor să acționeze preventiv. Au avut loc multe Uh, lucruri în Grecia, dar uh, uh, oare Comisia s-a făcut că nu vede care ar fi evoluția? Aș vrea să vă amintesc, domnule președinte, că noi în Grecia avem acum un nou guvern, un guvern socialist de câteva luni, un guvern care face eforturi enorme pentru a uh, controla uh, fenomenul. Uh, noi am înregistrat o întârziere în transpunerea legislației uh, comunitare în uh, legislație națională. Până în 2009 am fost uh, uh, membră a Parlamentului Național pentru 5 ani și uh, Parlamentul Național și PASOC-ul atunci în calitate de partid din opoziție, a îndemnat mereu guvernul grec să țină seama de întârzierea existentă și să încerce să recupereze, să dinamizeze lucrurile. Ei bine, ă, acum suntem la ă, guvernare și încă ă, această întârziere nu a fost recuperată. În iunie, de pildă, direcția care se referă la diversele uh, profesii a elaborat o legislație care trebuie transpusă în, acum în uh, lege națională. Mulțumesc foarte mult, doamna Gebhardt, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut înainte ocazia să vorbesc despre raportul lui Greg, dar uh, în acel moment domnul Monti încă nu ne prezentase expunerea și aș vrea să reacționez uh, Uh, aici. Dar înainte de asta aș vrea să-i spun domnului Caras că ieri în ședința coordonatorilor am vorbit și despre faptul că raportul lui, lui Greg uh, trebuie să fie și o contribuție din partea noastră pentru strategia uh, Uniunii Europene 2020. Trebuie privit ca atare pentru că este vorba despre modul în care noi dorim să configurăm piața unică în favoarea consumatorilor și cetățenilor. Eu nu separ lucrurile, mi se pare că sunt parte a discuției în acel context context. Aș vrea să mă refer la două puncte pe care domnul Monti le-a menționat și sunt absolut de acord cu dumneavoastră când spuneți uh, criza financiară și economică a demonstrat că protecționismul statelor membre și mai ales a guvernanților din statele membre Uh, joacă încă un rol foarte important și că noi ar trebui să tratăm această chestiune, uh, trebuie să um, schimbăm lucrurile din acest punct de vedere, pentru că nu este posibil ca noi să avem un spațiu comun uh, euro în Europa, dar în același timp să nu existe reglementări unitare în ce privește piețele financiare și fiscalitatea. Și în ce privește tratatul de la Lisabona, spune că rolul domnului Van Rompuy și uh, doamnei Ashton, de pildă, pe care și le asumă acum în noua configurare a uh, Comisiei, nu sunt mandate golite de conținut, ci că trebuie într-adevăr să își îndeplinească uh, noile responsabilități, mai ales în ce privește rolul domnului Van Rompuy. Uh, ca un fel de coordonator al activității guvernelor uh, trebuie să fie exercitat uh, în deplinătatea atribuțiilor care îi revin și dumneavoastră de altfel ați ridicat această problemă. Denumirea, semantica. Într-adevăr, Uh, conceptul de piață uh, unică internă uh, creează probleme pentru că guvernele naționale se gândesc la propria lor piață internă, noi ne gândim la piața comună internă. Care este direcția spre care ne îndreptăm? Ne dorim o piață comună Uh, ideea de comunitate uh, ar fi esențială și mai ușor de înțeles de către cetățeni și de uh, cetățene decât ideea de internă. Și cred că ar trebui să punem accentul pe această comunitate. Deci, inclusiv din punct de vedere semantic, să deplasăm puțin accentul. Acesta ar trebui să fie abordarea noastră. Merită să ne gândim la asta. Și Aș uh, vrea să-i dau răspuns și doamnei Coraza, pentru că prin raportul lui Grec uh, se ajunge la opusul a ceea ce spunea dumneavoastră. Nu va fi o ideologizare a pieței cu accent pe economic uh, vis-a-vis -vis de interesele sociale. Politica economică, alături de politica socială și de politica de protecție a consumatorului, trebuie văzute uh, integrat. Pentru ca noi, în felul acesta, să venim în întâmpinarea cetățeanului, să gândim lucrurile ca fiind împletite între ele. Și exact asta face raportul lui, lui Grec. Iar în ce privește Ceea ce a prezentat profesorul Monti ca o noutate în discuția din Uniunea Europeană este de asemenea o ofensivă pe care merită să o declanșăm. Și dacă ne vom înscrie pe această cale, cred că ne vom bucura de uh, acceptanța cetățenilor europeni vis a -vis de piața comună unică. Asta am dorit să spun. Mulțumesc. Finally, Mr. Rochefort. Domnul Rochefort, mulțumesc, domnule președinte. În prima mea intervenție m-am adresat mai ales raportului domnului Gre- ă, așteptând intervenția domnului Monti. Acum ă, schimb ă, puțin planurile, pentru că există poate abordări ușor diferite, dar în același timp trebuie să insistăm și pe aspectele convergente. Și cred că, domnule Monti, ați insistat pe o abordare holistică. Și, într-adevăr, abordarea holistică este uh, o modalitate uh, nouă de abordare a lucrurilor, inclusiv din perspectivă globală. Iar în uh, ce privește intervenția doamnei Gebhardt, nu mă deranjează deloc că raportul, într-un fel, este, tratează multe domenii. Sigur, că accentul trebuie pus pe interesul și pe protecția consumatorului, dar trebuie să existe și o convergență între rolul diversilor agenți economici în uh, piața unică. Noi nu am spus un lucru fundamental. De ce există neîncredere sau respingerea ideii de piață unică? E adevărat că în multe din statele fondatoare ale Uniunii Europene există poate o asemenea rezervă consumatorii, cetățenii își spun piața unică înseamnă o intensificare a concurenței și care defavorizează delocalizarea, deplasarea întreprinderilor în cadrul procesului de globalizare. Ei bine, dacă noi nu vom încerca să demonstrăm că Uh, prin consolidarea pieței unice noi combatem de fapt fenomenul șomajului, cetățeanul nu uh, va avea încredere față de acest concept. Noi trebuie să spunem că piața unică uh, apără interesele consumatorilor prin stimularea concurenței astfel încât să scadă prețurile, să dăm exemple din domeniul telefoniei și prețurilor la roaming, să dăm exemple în legătură cu comisioanele bancare pe care încercăm acum să le uniformizăm. În felul acesta vom putea fi convingători consumatorul um, trebuie să poată să opteze pentru pachete de servicii care să fie cât mai convenabile pentru ei și uh, trebuie să simplificăm din acest punct de vedere lucrurile. Ceea ce trebuie să spunem este că noi dorim să consolidăm piața internă astfel încât prin uh, concurența care există din punct de vedere holistic, văzând lucrurile, să venim în întâmpinarea interesului consumatorilor, să ne batem pentru aceste idei. Iar în domeniul bancar, de asemenea, merită să dăm aceste exemple. Trebuie să înțelegem foarte bine lucrurile. Consumatorul, pe de o parte, el poate să cumpere uh, articole ieftinite uh, datorită delocalizării uh, producției și pe de altă parte ele trebuie să aibă, poată să aibă pretenții față de furnizorii de servicii. Și voi încheia spunând că convergența între cele două abordări și sunt de acord și cu ce au spus doamna Coraza și alții, trebuie să uh, fie și o proiecție spre viitor. Uh, și problema investițiilor va fi fundamentală din acest punct de vedere. Bineînțeles că poate unii și alții suntem uh, prizonierii intereselor pe care le avem de a interveni în domeniu sau altul. Ne interesează mai mult problematica șomajului, lupta împotriva șomajului. Dar dincolo de asta, să nu uh, cădem în capcana celui uh, care uh, uh, cetățeanului turmentat care își caută cheile, iar dacă uh, au căzut mai departe, nu le va mai găsi niciodată. Trebuie să știm care sunt responsabilitățile comisiei noastre și să nu căutăm cheile departe, să le căutăm acolo unde au căzut. E bine, și dumneavoastră va trebui să spuneți domnului Barroso că Uh, trebuie să vedem lucrurile în ansamblu și statele membre să uh, prezinte această problematică în cadrul propriilor responsabilități care le revin. Mulțumesc foarte mult, domnule Roșford, și acum să căutăm cheile. Îi voi da cuvântul doamnei prompter din partea comisiei să vorbească, iar după aceea, dacă domnul profesor Monti dorește să mai intervină pe scurt, va avea ocazia, după aceea lui Gret va trage concluziile și cred că în maximum 20 de minute vom putea încheia ședința. Euh, euh, Mulțumesc, domnule președinte, pentru că dați cuvântul și comisiei. Eu reprezint direcția pentru uh, piața internă uh, și uh, au fost explicate aici aspectele legate de starea de fapt în ce privește directiva privind serviciile. Eu pot să spun că noi susținem în linii mari Eh, direcțiile schițate în raportul de eh, domnului Grec. Cunoaștem exact eh, dificultățile cu care s-a confruntat în elaborarea acestui document, pentru că domeniul pieței unice este atât de vast. A semnalat diverse aspecte care ar putea să îmbunătățească situația actuală și să înlăture deficitele care încă mai există. Problema principală principală uh, ar fi reconcilierea bunei funcționări a pieții cu celelalte obiective ale tratatului, obiectivele sociale care au fost menționate deja. Iar din punctul nostru de vedere, de asemenea, și domnul comisar Barnier a spus asta în cadrul audierii uh, la Parlament, eficacitatea, buna funcționare a pieții în favoarea cetățeanului trebuie să fie îmbunătățită. Iar cetățeanul în acest moment, așa cum a spus domnul Roșfort foarte bine, are uneori interese ușor contradictorii, caută, bineînțeles, produse și servicii uh, la prețuri cât mai scăzute, dar în același timp dorește să-și protejeze și locul de muncă. Este un cetățean care călătorește, poate împreună cu familia și adesea uh, trebuie să ia uh, decizii care ușor, sunt ușor contradictorii vis-a-vis -vis de propriile interese. Ei bine, acum trebuie să încercăm să facem un arbitraj inteligent între aceste interese ușor divergente pentru a-l servi cât mai bine pe cetățean. Nu este o sarcină deloc simplă. Trebuie să uh, punem uh, piața unică în uh, serviciul cetățeanului, inclusiv uh, în proiecția strategiei 2020 și să stimulăm întreprinderile mici și mijlocii. Aceasta este o nouă provocare la care trebuie să răspundem. Deci, din acest punct de vedere, aș spune că raportul domnului Grec tratează aceste diferite aspecte, iar în ce privește ceea ce în raport este menționat ca fiind deliverables, ceea ce putem uh, furniza cetățeanului, pachete legislative care ar uh, deveni uh, necesare. Domnul Haber a vorbit despre un pact privind piața unică. Uh, Cred că toate acestea constituie încă obiectul reflexiilor noastre, comunicărilor noastre și domnul profesor Monti uh, le-a menționat uh, pentru ca luna viitoare, la nivelul comisiei, să ajungem la concluzii, să vedem mai bine care ar fi etapele principale ale acestui proces. Dar noi sperăm că în anul 2011 Comisia să poată veni cu un pachet de măsuri, poate o cartă albă uh, pentru a servi aceste deziderate nu doar cu măsuri legislative, chiar dacă și ele vor fi necesare, ci să tratăm în întreaga gamă de aspecte care țin de aceste așteptări ale cetățeanului. Sigur că vom ajuta uh, de asemenea și vom stimula punerea în aplicare a legislației europene implementarea ei. În orice caz, Direcția Generală Piața Internă lucrează pentru a identifica instrumentele necesare pentru a veni în favoarea bunei funcționări a pieței interne într-o manieră sistematică, pentru a avea propria noastră contribuție și propriul nostru punct de vedere în raport cu Consiliul de Ministri. Deci, la finele lunii mai, cred că vom avea asemenea concluzii. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Sigur că și domnul profesor Monti probabil încă va mai avea o scurtă intervenție în acest sens și uh, cred că nu vor mai exista lacune în activitatea noastră, în coordonarea ei. Domnule profesor Monti, doriți să ne împărtășiți câteva gânduri. I'll do that very briefly. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte, voi fi foarte succint. În primul rând, în ce privește intervenția doamnei Prompter, dar și în legătură cu cele spuse de domnul Caras, privind uh, coordonarea activității mele pe tema pieței unice cu strategie, strategia UE 2020. Cred că până la urmă coerența va fi suficient de vizibilă. În ce privește raportul meu, colaborez uh, pe de o parte foarte strâns cu serviciile comisiei, cu Digimarket, uh, dar și cu comisarul, comisarul Barnier și echipa mea care pregătește uh, raportul își are birourile în Secretariatul General al Comisiei, care este forul cel mai puternic implicată în elaborarea strategiei eh, UE 2020. Deci, cu siguranță că va exista o coerență eh, în acest plan. Aș vrea să mai spun și că sunt eh, foarte de acord cu cele spuse, e drept, pe căi diferite și cu cuvinte diferite de domnul Caras și de un alt coleg. Și anume că că trebuie să se facă, să se treacă de la competențe care sunt mai degrabă eh, de, țin mai degrabă de sectorul interguvernamental la, la competențe care sunt eh, mai degrabă eh, comunitare. De aceea aș putea să spun că nu doar Comisia este aici implicată, cât și, dar și Consiliul prin statele membre și, nu în ultimul rând, Parlamentul. În ce privește relația dintre e, dimensiunea de piață și dimensiunea socială, vreau să, să contest cele spuse de doamna Rapti. și pot să vă confirm, uh, stimată doamnă, că am uh, avut uh, consultări și cu partenerii sociali. Am vorbit doar de stakeholders, de factori, agenții implicați. Dar evident că am avut uh, consultări și cu secretarul general al uh, Uniunii Europene a Sindicatelor, cu uh, Business Europe, cu alte organizații și chiar săptămâna viitoare voi avea o voi primi un, un aviz final din partea principalilor parteneri sociali față de proiectul meu de raport mă uh, alături și celor spuse de doamna Carață Bild, uh, și anume că trebuie să, ne, să facem față competiției internaționale, globale și tocmai de aceea am spus că uh, este nevoie de o mai mare, de o mai bună conștientizare a dimensiunii sociale în, a, a pieței unice. Nu voi propune ca Europa să-și uh, intensifice Uh, eforturile uh, în ce privește uh, politicile sale sociale. Nu. Mai mult decât asta mă îngrijorează acele aspecte care sunt percepute de către cetățeni ca defavorabile de către, eh, sunt percepute ca defavorabile de către cetățeni. Deci vorbesc încă o dată de o chestiune de percepție, nu neapărat de realitate. în această, eh, având în vedere această eh, percepție, voi face și eu propunerile mele în raportul final. Domnule președinte, în final, permiteți-mi să vă rog pe dumneavoastră și pe domnul raportor grec, dacă este posibil, să, uh, să păstrăm un uh, contact regulat uh, în următoarele zile și săptămâni. Este în interesul muncii mele, dar și în interesul nostru comun să ne ajustăm atât calendarele de adoptare a rapoartelor cât și pozițiile Uh, pe care le-am exprimat astăzi, astfel încât, într-adevăr, să ajungem la această abordare olistică. Mulțumesc! Uh, cu siguranță că vom putea face așa, spune domnul președinte. Și chiar mă gândeam în timp ce ați luat cuvântul că uh, sigur, colegii sunt foarte îngrijorați de termenul scurt care a rămas la dispoziție pentru, ca, pentru depunerea amendamentelor, dar cred că cu siguranță că va exista o, o primă rundă de dezbateri și, și iată că și doamna Prompter ne-a spus că eh, Comisia pregătește o carte albă pe această temă. Ehm, eu sper că până, până la 28 aprilie totuși vom fi votat eh, raportul Greh, pentru că astfel putem să ducem raportul în plenara din 19 mai și eh, Consiliul de Competitivitate în 25-26 Eh, mai și eh, Consiliul European din iunie vor putea să eh, examineze și să adopte acest text. Ehm, acum, de, de calendarul Comisiei, care până la mijlocul mai vrea să redacteze prima sa reacție. Știu că uh, Uh, ați dori timp mai lung pentru consultări, pentru amendamente, dar eu v-aș recomanda și ținând, faptul de, de, ținând cont de faptul că um, domnul Grech uh, v-a consultat uh, de aproape, eu v-aș recomanda ca pe 13 aprilie, ora 6 după amiaza, să stabilim termenul pentru predarea amendamentelor. Veți avea la dispoziție un weekend să, să lucrați pe acestea, astfel încât să votăm în comisie la, pe 28 aprilie și cu asta asigur, ne putem asigura că dosarul va intra în plenară din mai. Poate că până atunci vom fi văzut și documentul comisiei, dar cu siguranță că dacă procedăm în acest lucru, atunci atât Consiliul pentru Competitivitate cât și Consiliul European vor putea să se refere la acest uh, document. Cred că este un calendar bun. That's, that's wonderful, Mr. Ar fi minunat, domnule președinte, spune domnul Monti. Uh, vă cerem să cuvântul încă timp de uh, preț de 30 de secunde, pentru că n-am răspuns la o observație a doamnei Gephardt. Este vorba de cea de-a doua intervenție a doamnei Gephardt privind guvernanța economică. În ceea ce mă privește, voi încerca să articulez cât se poate de clar și răspicat uh, mhm. relația dintre dezvoltarea uh, pieței unice, pe de o parte, și voința politică de a avea o reală guvernanță economică, pe de altă parte. Cu cât mai mult uh, se alătură și Parlamentul acestui uh, efort de, de, de cu atât mai puține obstacole obscure, tehnice vor exista. Mulțumesc. So, Louis, I think your report is... Da. Eh, Louis, cred că raportul tău a fost foarte bine prezentat. Eh, din păcate nu pot admite alte luări de cuvânt acum. Uh, sorry, on behalf of the EPP, I would just like to numele PPE vreau să vă întreb dacă nu se poate face o amânare până la sfârșitul săptămânii viitoare. Spun asta după ce mi-am consultat cu coordonatorii și cu colegii. Președintele, din păcate nu vom avea suficient timp pentru a traduce documentul în aceste condiții până în 28 aprilie. Deci suntem sub o foarte mare presiune. Cred că, cred că timp termenul este totuși foarte scurt și vă spun asta ca purtător de cuvânt al PPE. Problema este că um, dacă procedăm așa, dacă nu votăm pe 28 aprilie, nu vom avea toate amendele în toate limbile oficiale. Dacă vom vota după 28 aprilie, atunci nu vom, nu vom putea să prezentăm acest document uh, în reuniunile cruciale despre care v-am vorbit. Singura opțiune pe care avem e să acceptăm că vom discuta pe margine, vom vota niște amendamente care nu sunt disponibile în toate limbile. Dar asta știți că este o chestiune foarte sensibilă și delicată. Ehm, dacă vreți, voi, voi întreba, voi consulta și secretariatul eh, general al Parlamentului. Uh, și voi ruga secretariatul să uh, consulte serviciul de traducere și să, să vadă dacă uh, în, un termen mai scurt decât cel prevăzut, totuși n-ar fi posibilă și traducerea în toate limbile oficiale. Deci am putea să încercăm să mai obținem cel puțin o zi pentru dumneavoastră. Atunci putem cădea de acord asupra datei 14, miercuri, da? Bine. 12 o'clock? Deci, miercuri 14 la prânz. Acesta este noul termen și aveți toată noaptea de, de pe marți, pe miercuri să vă ocupați de această chestiune. Well, truly I, I would really like to thank all the speakers, all the shadow lui domnul Grec. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor uh, raportorilor, coraportorilor, uh, celor care au contribuit uh, prin opiniile și observațiile lor. Cred că din această discuție a rezultat că piața unică într-adevăr are nevoie de un, de un fel de, de leadership ca să, ca să ieșim din acest impas prezent. Vă mulțumesc de aceea, domnul profesor Monti, pentru pentru expertiza uh, cu care ați contribuit la, la analiza acestei uh, situații prezente și ați propus unele soluții uh, mai efective. Mi s-a spus că n-aș fi acoperit anumite domenii de interes. Sigur, am avut și niște limitări formale. Mi s-a spus de partea secretariatului că raportul nu poate depăși 20.000 de caractere. Uh, în al doilea rând, um, cred că obiectivul, obiectivul este să oferim piața uni, o piață unică pentru consumatori și cetățeni. Trebuia să fie acest raport, unul foarte disciplinat, pentru că altminteri, vă dați seama, uh, uh, domeniul este atât de vast încât uh, mă gândesc la Solvit, la tot felul de, la copyright, la tot felul de alte probleme care ar fi putut fi incluse, dar n-ar fi făcut obiectul unui raport concis și precis nu putem avea o agendă politică în care toate subiectele reprezintă prioritate zero. Da? Deci nu, nu. Tocmai de aceea m-am uh, rezumat uh, la, m-am resens la ceea ce mi se pare esențial pentru consumatori și cetățeni. M-am uh, uh restrâns la acele lucruri, care, acele elemente care într-adevăr pot contribui la o revitalizare pieței unice. Da? Constatând că există multe elemente potențial dezintegratoare și nu de integrare a pieței unice în prezent. Uh, și cred că și cred că am ales această opțiune uh, pentru a arăta că pentru Europa este uh, foarte important uh, să existe o piață unică acceptată și apreciată de cetățeni. Am vorbit de o abordare holistică în raportul meu pentru că pentru că vroiam să uh, includ în această abordare a mea, care deja se bazează pe patru piloni, și al cincilea pilon, consumatorul, cetățeanul. Pentru că acest lucru este foarte important alături de importanța pe care o au uh, IMM-urile ca motor al pieței unice. Și având în vedere toate acestea, trebuie să uh, ne reformăm viziunea asupra pieței unice raportul meu nu a avut nici de cum intenția să se restrângă doar la niște chestiuni individuale, la niște teme insulare, dacă, vreți, nu, dacă doriți, nu. Ceea ce am propus aici s-a referit la, la acele aspecte care sunt fezabile, care, sunt, care pot fi concretizate prin măsuri practice. Nu, nu cred în în prea multe cuvinte, nu cred în uh, prea multe rapoarte, uh, cred însă în uh, puterea și impactul unor acțiuni directe care care pot traduce în, în realitatea cotidiană ideea pieței unice. Uh, care pot avea uh, impact asupra uh, sferei economice, asupra IMM-urilor, asupra cetățeanului și consumatorului. Mulțumesc! Mulțumim lui pentru această, acest rezumat și vreau și eu să mulțumesc tuturor colegilor pentru excelentele lor contribuții. A fost excelent să fi putut, să putut avea această dezbatere atât de lungă și de detaliată. Vă mulțumim și dumneavoastră, domnule profesor Monti, pentru prezența dumneavoastră. Așteptăm cu nerăbdare raportul dumneavoastră final, publicarea sa. Cu acestea suspendăm reuniunea noastră și vă readuc aminte doar că următoarea noastră ședință are loc pe 27-28 aprilie, aici, la Bruxelles. Vom vota în 28 la ora 10 și de asemenea vă aduc aminte, vă reamintesc că lunea viitoare IMCO organizează un workshop pe marginea eh, modificărilor în eh, sistemele de comercializare a eh, produselor și serviciilor din sectorul industriei producătoare de automobile. Uh, puteți participa la acest workshop, sunteți invitați, uh, va avea loc așadar după uh, luni, începând cu orele 3. Toate cele bune, ne revedem la sfârșitul lui aprilie.